collègues, mes chers collègues, nous allons pouvoir... Dragi colegi, începem ședința comisiei noastre. Proiectul de ordine de zi, domnul Marinescu, domnule Marinescu, domnule Kramer, vă rog, am început. Deci, proiectul de ordine de zi poate fi considerat adoptat dacă nu aveți obiecții. Procesele verbale ale reuniunilor din 10 ianuarie și 29 ianuarie pot fi adoptate dacă nu aveți obiecții. Președinta nu are comunicări în această dimineață. Ia uitați ce noroc aveți. Și acum am onoarea să-l am, să am alături de mine pe domnul ministru al turismului din România. Bine ați venit, domnule ministru, în comisia noastră. De la 1 ianuarie, România a preluat președinția Consiliului um, cu multă ambiție pentru viitorul Uniunii, mai ales în domeniul turismului. Și, așa cum uh, se spune în uh, programul președinției, turismul este o prioritate strategică și se dorește ca acesta să fie un subiect mult mai vizibil în uh, Uniunea Europeană. Spuneți că trebuie să, um, să se acorde o atenție deosebită promovării măsurilor care au obiectivul de a promova turismul în uh, rândul evantaiului de politici ale Uniunii obiectivul de urmat este un turism durabil, responsabil și cu servicii de calitate care pot să ofere avantaje întreprinderilor și mai ales IMM-urilor, precum și avantaje tangibile tuturor consumatorilor europeni. Domnule ministru, doresc să vă dau asigurări că Parlamentul European va fi întotdeauna în linia întâi în politica europeană de promovare a turismului pentru a sprijini acordarea unui buget din ce în ce mai important pentru turismul durabil în cadrul următorului plan, uh, cadru multianual 2021-2027, pentru că turismul este un motor al economiei europene în ansamblul său. Avem multe interese comune. Sper că vom coopera cât de bine se poate Domnule ministru, puteți conta pe sprijinul nostru, pe sprijinul Comisiei pentru Transporturi și vă urez dumneavoastră și președinției române mult succes. Vă dau acum cuvântul pentru aproximativ 10 minute și apoi vom avea un schimb de opinii, veți avea un schimb de opinii cu eurodeputații pentru a aprofunda um, prioritățile președinției române în legătură cu transportul și turismul. Bine ați venit încă o dată! Doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Întâi de toate, dați-mi voie să vă asigur de uh, sprijinul meu total. Avem un scop comun de a promova turismul uh, la nivelul Uniunii Europene, de a fi prima destinație uh, la nivel, la nivel mondial, așa că cu siguranță o să conlucrăm bine împreună anul două mii optsprezece a consemnat creșteri semnificative în turism în majoritatea statelor membre ale uniunii europene. Această statistică demonstrează potențialul turismului de a dinamiza economia. Putem continua însă pe acest drum, dar avem nevoie de o strategie aplicată, care nu poate fi realizată fără date actualizate în timp real. Pentru a putea ști cât putem crește, trebuie să cunoaștem în detaliu impactul pe care îl are turismul în economia locală și în cea europeană deopotrivă. Turismul este un sector economic dinamic care registrează schimbări permanente și o evoluție ascendentă. Totodată, rolul său cheie în ansamblul măsurilor avute în vedere pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă se dovedește a fi esențial, iar acesta este un motiv în plus pentru care trebuie să devină o politică de succes la nivelul Uniunii Europene, care să consolideze imaginea Europei ca ansamblu de destinații sustenabile și de înaltă calitate. Pentru aceasta, însă, turismul necesită un cadru politic ambițios, astfel încât Comisia, cât și statele membre, trebuie să întreprindă acțiuni specifice menite să sprijine conservarea și consolidarea patrimoniului Europei și promovarea la nivel mondial a imaginii Europei ca destinație turistică de excelență. Deși agenda europeană nu cuprinde la acest moment inițiative dedicate domeniului turismului, există proiecte legislative active, în special în domeniul pieței interne, cu efecte directe asupra acestui sector. Amintesc aici propunerea de regulament privind programul Piață Unică, care subliniază importanța asigurării competitivității și consolidării capacității întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor din sectorul turismului. Mai mult, pentru că acțiunea Uniunii Europene să poată conduce la armonizarea reglementărilor naționale, nu trebuie neglijată importanța dezvoltării acestor inițiative la nivelul Uniunii Europene, care să abordeze o serie de provocări actuale, în acest sens, considerăm că sunt necesare eforturi suplimentare pentru o mai bună poziționare a turismului pe agenda Uniunii Europene, inclusiv pentru a încuraja creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Deficitul forței de muncă reprezintă una dintre preocupările care necesită o abordare integrată la nivel european. Suntem în fața unui fenomen în care industria se lovește de un deficit al forței de muncă specializate, dar și de o lipsă de atractivitate a domeniului din cauza sezonalității acestuia, a condițiilor de muncă nu întotdeauna ușoare este un fenomen răspândit în toate statele membre, cu consecințe serioase asupra dezvoltării turismului în întreaga Europa. Pe lângă proiectele de training, care pot beneficia de o finanțare europeană, trebuie să ne concentrăm atenția asupra celor inițiative menite să crească activitatea domeniului, pentru că ne confruntăm cu o lipsă de resurse umane greu de contracarat pe termen lung. Cheia creșterii atractivității domeniului este sustenabilitatea caracterului dinamic al turismului și posibilitatea acumulării de competențe în domenii variate. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene și-a propus reactivarea grupului de creștere și competitivitate, formatul turism, intenționând pregătirea în acest format de discuții a unui set de concluzii ale Consiliului care să abordeze o serie de aspecte de actualitate, precum digitalizarea, sustenabilitatea sectorului, economia colaborativă, sezonalitatea, schimbările climatice, supraaglomerarea destinațiilor stabilite și alte, uh, și alte domenii și care să vină în sprijinul statelor membre în elaborarea, în elaborarea strategiilor naționale. Mai mult, prin această inițiativă, împreună cu statele membre, dorim să semnalăm necesitatea elaborării unui document strategic care să înlocuiască sau să actualizeze comunicarea Comisiei din 2010 intitulată Europa, destinație turistică favorită la nivel mondial, un nou cadru politic pentru turismul european adaptându-o la evoluțiile pieței unice și ale pieței unice digitale. Concluziile Consiliului vor fi supuse adoptării în cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate la sfârșitul anului 2019. În prezent, nu putem vorbi despre dezvoltarea turismului fără a menționa noile tehnologii care transformă oferta și cererea de servicii turistice, iar adaptarea la o nouă economie digitală este o necesitate pentru o destinație care, do- care dorește să-și mențină și să-și îmbunătățească competitivitatea în domeniul turismului. Pentru a profita de avantajele pe care tehnologia le oferă pentru sectorul turismului, trebuie să dezvoltăm politicile, structurile, programele și climatul care favorizează antreprenoriatul. Inovația în turism are nevoie de suportul nostru, mai ales în cazul startup-urilor. Digitalizarea a transformat industria turismului, de aceea trebuie să ne aplecăm asupra modului în care ne adaptăm noilor tehnologii. Pentru a ne adapta, trebuie să susținem prin, mijloacele, prin toate mijloacele posibile micile afaceri aflate la început de drum. Susținerea antreprenoriatului în domeniul turismului reprezintă una din prioritățile noastre. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară identificarea nevoilor reale ale start urilor și ale IMM-urilor. Dincolo de finanțare, fiecare model de afacere are nevoie de un suport informațional, de acces la date din domenii diferite. Antreprenorii pot fi atrași către turism cu ajutorul unor politici publice aplicate la nevoile lor de dezvoltare. Multe întreprinderi mici și mijlocii au nevoie de sprijin. Au apărut modele noi de business, în condițiile în care fenomenul cazărilor informale, prin diferite platforme online și prin închirierea unei camere din propria locuință, prin schimburi de locuințe, nu poate fi ignorat tocmai din cauza impactului semnificativ pe care îl poate avea asupra industriei. Este o dimensiune importantă atât pentru investitori, pentru investitorii în turism, cât și pentru cei din imobiliar. Avem nevoie de o abordare echilibrată în acest domeniu, în măsura în care trebuie să evităm supraaglomerarea, dar să asigurăm aceleași condiții de protecție și standarde de calitate turiștilor, protejând în același timp și localnicii. Trebuie să încurajăm sinergiile dintre, dintre, dintre turism și alte domenii, cum ar fi industrie culturală, creative, precum și crearea de rețele și parteneriate între actorii publici și cei privați, inclusiv ONG-urile în acest sens sprijinirea tranziției de la un model de creștere cantitativă la un model calitativ ne ar putea ajuta să promovăm imaginea europei ca destinație turistică de excelență pentru calitatea serviciilor sale. O atenție deosebită trebuie acordată promovării unor acțiuni menite să asigure o mai bună integrare a acestui sector într-o gamă largă de politici ale Uniunii Europene. Un turism durabil și responsabil, precum și servicii de înaltă calitate, care pot constitui, se pot constitui în avantaje de competitivitate pentru întreprinderi, în special, cum spuneam și înainte, pentru IMM-uri, în același timp în beneficii concrete pentru consumatorii europeni. Ne dorim ca la nivelul Uniunii Europene să fie promovat în continuare turismul durabil, responsabil și ecologic, iar conceptul de destinație inteligentă să fie esențial. Sustenabilitatea pe termen lung necesită un echilibru între sustenabilitatea economică, socioculturală și ecologică. Necesitatea de a concilia creșterea economică și dezvoltarea durabilă are de asemenea o dimensiune etică. Nu vrei ca turismul să genereze o turismfobie, așa cum se întâmplă în anumite destinații consacrate deja. Mai mult, prin dezvoltarea unor forme de transport multimodal integrat dintre turiști, politicele privind mobilitatea și transportul între centrele turistice ale orașelor ar trebui să fie eficiente și durabile, în avantajul atât al vizitatorilor cât și al localnicilor. Dezvoltarea echilibrată a turismului speak more slowly because translation Ok. Eu... Da. Ați spus în 10 minute și am încercat să mă adaptez. O să citesc mai încet. Dezvoltarea echilibrată a turismului ar trebui să fie deviza noastră a tuturor. Este momentul să conștientizăm că trebuie luate măsuri serioase pentru a contracara fenomenul de supraaglomerare turistică. Este important ca destinațiile turistice să-și păstreze uh, rolurile de oraș în care oamenii muncesc, locuiesc, pe lângă cel în care turiștii au ce vizita. Managementul overturismului poate fi o soluție nu doar pentru degajarea unor zone mult prea aglomerate, ci și pentru dezvoltarea acestora. De aceea, la nivel european, se impune realizarea unei strategii de promovare care să implice absolut toate datele și statele membre Uniunii Europene. Turiștii redirecționați prin marketing și publicitate dincolo de centrul orașelor și dincolo de zonele uh, arhicunoscute, către zone mai puțin cunoscute, dar la fel de bogate din punct de vedere al atracțiilor turistice. Așa pot profita și țările potențial turistic, dar care nu au beneficiat de aceeași notoritate ca țările mai dezvoltate din acest punct de vedere. Supraaglomerarea se poate, poate impune și ca dezvoltarea infrastructurii să fie o nouă abordare administrativă, din nou discutăm despre implicarea unor actori care provin din sectoare diferite ale industriei. De aceea se impune creionarea unei strategii dublate de un plan de acțiuni concret care să implice mediul privat. Acestea sunt doar o parte din argumentele pe care mă bazez în demersul nostru pentru a reactiva grupul de lucru Creștere și Competitivitate, formatul Turism. Prin această inițiativă, împreună cu statele membre, dorim să semnalăm necesitatea elaborării unui document strategic care să înlocuiască sau să actualizeze comunicarea Comisiei din 2010 intitulată Europa, destinație turistică favorită la nivel mondial, adaptându-o la evoluțiile pieței unice și ale pieței unice digitale. Concluziile Consiliului vor fi supuse adoptării în, cazul, în cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate la sfârșitul lunii mai 2019. Pornind de la aceste idei, România, președinția României la Consiliul Uniunii Europene și-a propus organizarea a trei evenimente informale în speranța că dezbaterile din cadrul acestora vor reprezenta o sursă de inspirație atât pentru eforturile statelor membre, cât și pentru toți factorii interesați și că împreună vom reuși să creăm toate condițiile pentru dezvoltarea turismului la nivelul Uniunii Europene. Am asistat în ultimii ani la o amplă diversitate a sectorului turistic și apreciem că atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel global, acesta trebuie să rămână durabil, nu numai din punct de vedere al protecției mediului, ci și din punct de vedere economic și social. Intenționăm să abordăm aceste aspecte în cadrul conferinței Turism durabil, politici comune ale statelor membre ale Uniunii Europene, ce va avea loc în perioada 1-4 aprilie la București. De asemenea, intenționăm să organizăm la Tulcea, în perioada 11-14 iunie 2019, conferința ministerială Strategia Dunării, instrument pentru dezvoltare economică. De asemenea, în uh, Neamț, la Piatra Neamț, o să re, uh, organizăm în 10-12 aprilie o reuniune a rețelei Eden, unde la toate cele trei uh, întâlniri uh, sunteți uh, invitați și sper să ne onorați cu prezența creșterea turismului la nivel european este evidentă dar pentru ca sectorul să rămână competitiv trebuie să ne adaptăm schimbărilor tehnologice care vor contura turismul pe termen lung. trebuie să fim capabili nu doar să ne adaptăm ci și să transformăm această evoluție tehnologică în oportunități de dezvoltare. în încheiere aș vrea să subliniez un atu important al europei în turism siguranța pe care o oferă turiștilor. Și aceasta trebuie să rămână un cel comun al tuturor statelor membre. Turiștii au nevoie de siguranță dincolo de toate. Fără securitate, confortul, buna dispoziție, valori de bază ale turismului ajung să nu mai conteze. Este momentul să avem o abordare nouă asupra turismului prin strategii care să asigure beneficii nu doar economiei europene la nivel global, ci mai ales comunităților locale, pentru că ele sunt baza turismului. Coeziunea, coeziunea, ca o valoare europeană comună, constituie motorul președinției României. Trebuie să-și găsească reflectarea în toate demersurile pe care le întreprindem în comun la nivelul Uniunii Europene, în absolut toate politicile europene. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Sper că am vorbit mult mai rar. Merci beaucoup, monsieur le, ministre, pour cet éclairage. Merci aux Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru aceste informații. Mulțumesc și interpreților că au ținut pasul. Deschid acum dezbaterea și începem cu vicepreședintele responsabil de această task force uh, turism, domnul Niri. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule ministru, mulțumesc. E singurul cuvânt pe care știu în română. Mulțumesc. Doresc uh, încă o dată să vă mulțumesc pentru ceea ce ați început cu președinția română. Am mari așteptări pentru următoarea jumătate de an din partea Consiliului. Turismul a fost mai uh, des uh, menționat în ultima perioadă față de ultimii ani și sper să existe un acord între Comisie și Consiliu cu privire la acest subiect. Anul acesta este un an deosebit de important. E important pentru politica europeană, iar turismul face parte din uh, acest lucru. Mă bucură faptul că își va începe activitatea grupul de lucru și că acest fapt va deveni vizibil la Consiliu toate guvernele statelor membre ar trebui să aibă în vedere și turismul pe lângă toate celelalte priorități din Uniunea Europeană, căci și turismul este important. Prin urmare, dacă noi, ca eurodeputați, putem ajuta din acest punct de vedere într-o manieră formală sau informală, vă rog să ne dați de știre. Am vorbit de mai multe ori, informal. Am luat legătura cu toate guvernele statelor membre în timpuri recente și le-am cerut tuturor să susțină poziția Parlamentului European. Este o poziție pentru care noi am luptat, și anume ca în noul CFM, cadrul financiar multianual, să existe o linie bugetară pentru turism durabil. În această jumătate de an e sarcina președinției române să se ocupe de această linie bugetară. E vorba de toate interesele care sunt reprezentate la Consiliu, nu vrem ca majoritatea de la Consiliu să ajungă să spună trebuie să ne dezicem de această propunere a Parlamentului. Vă rog, prin urmare, insistent ca în această jumătate de an să vă concentrați asupra acestui subiect, în așa fel încât linia aceasta bugetară, e vorba de 300 de milioane de euro, să rămână în picioare. Nu e suma cea care contează, ci valoarea simbolică. Contează să avem așa ceva în buget. Un alt aspect important cu privire la ce se întâmplă la Consiliu. Cum ar putea președinția română să sporească rolul turismului la Consiliu? Eu uh, susțin din acest punct de vedere președinția română. Pe data de 6 martie se va întruni grupul de lucru la Consiliu, dacă nu mă înșel, și vom putea să uh, îi includem în lucrări și pe membrii Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule O'Leary. Voi uh, da cuvântul mai multor colegi și apoi veți putea răspunde tuturor. Domnul Vin van de Kamp, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte mult. Bun venit domnului ministru al turismului din România. Vă mulțumesc pentru entuziasmul dumneavoastră și, de asemenea, pentru calitatea discursului dumneavoastră. Sunt perfect de acord cu ce ați spus. Din punct de vedere economic, evoluțiile în acest domeniu sunt enorme. Importanța industriei turismului contează. E important să existe un plan strategic, o actualizare din acest punct de vedere. Avem un document din 2010 care trebuie actualizat. Sunt foarte bucuros de faptul că dumneavoastră ați abordat uh, inclusiv uh, subiectul supraturismului. Ne uităm un pic ce se întâmplă în Barcelona, Londra și Amsterdam și ne dăm seama că există o problemă când apar prea mulți turiști mai ales uh, dacă ei uh, se cazează în Airbnb-uri. Poate să devină problematic acest aspect. Ați menționat de asemenea și rolul durabilității și al digitalizării, dar n-am auzit nimic despre vize. Discutăm despre faptul că în Europa vin în vizită cam uh, vin foarte mulți chinezi uh, și ne dăm seama că nu ajung cazările pentru aceștia, nici măcar la București, de exemplu. Deci, uh, ce se întâmplă cu acest subiect? Cum putem uh, să tratăm și subiectul vizelor pentru turism, spune vorbitorul. Și apoi, ce se întâmplă cu lipsa de personal din turism? În Europa, la ora actuală, domnule președinte, discutăm despre faptul că nu avem suficienți oameni uh, în acest domeniu, suficienți angajați în uh, domeniul turismului. De asemenea, mulți ajung la vârsta pensionării și apoi restul, cei care rămân, trebuie să muncească dublu. Deci este o importantă problemă de generație și, prin urmare, merită atenția noastră. Nu în ultimul rând, uh, mă interesează și contactul cu finlandezii se întreprind niște pași uh, importanți la ora actuală, se trasează niște linii mari, însă sper din tot sufletul ca și colegii din Finlanda să preia ștafeta de la dumneavoastră și să continue lucrările căci uh, am văzut prea multe planuri uh, la Consiliu care au murit după șase luni de zile, după câte o președinție, deci ar fi o inițiativă foarte bună din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Wim van de Camp. Mulțumim foarte mult, domnule Wim van de Kamp. Doamna Bilbao. Muchas gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați readus turismul pe ordinea de zi pentru membrii uh, acestei comisii uh, este un subiect foarte important. Mi se pare o idee bună actualizarea comunicării comisiei din 2010, care e depășită, uh, și uh, mă bucur că doriți să activați uh, un grup de lucru în cadrul grupului pentru competitivitate din punctul de vedere al dezvoltării locurilor de muncă și activității economice uh, prin IMM-uri. Conceptul de IMM-uri și instrumentele um, pe care le avem la dispoziție nu sunt adaptate întreprinderilor care apar în momentul de față. Apar firme mici, la țară, deci modelul de IMM-uri din turism nu sunt uh, potrivite uh, instrumentelor pe care le-am oferit noi pentru sprijinul financiar în Uniunea Europeană și invers. Deci mi se pare o strategie corectă să adoptăm aceste instrumente la realitățile IMM-urilor. Nu este suficient uh, actualizarea comunicării dacă nu se face apoi ceva concret în practică. Ați, uh, bine ați spus că e nevoie de o strategie de impact la nivel european Um, când vorbim de durabilitate sau coeziune sau de etică, eu cred că trebuie să uh, includem, odată cu dezvoltarea turismului uh, și pentru a face față unor deficituri din acest sector, și imigrarea și adaptarea sectorului la persoanele cu dizabilități. Avem 80.000 de persoane cu dizabilități Um, Uniunea Europeană îmbătrânește, populația îmbătrânește și încet, încet va fi nevoie de adaptarea sectorului. Vă rog să uh, introduceți sau să, uh, să includeți și aceste subiecte atunci când discutați despre uh, locurile de muncă din turism. Nu e suficient să fie oameni, trebuie să fie oameni formați în acest sector care are mare nevoie de mână de lucru. Și în uh, multe uh, zone Ehm, vizitatorii caută eh, să fie în natură, în locuri mai puțin construite, doresc să participe de natură, să, să profite de natură și nu doar de patrimoniul cultural. Deci ce facem cu depopularea, ce facem cu imigrarea, ce facem pentru persoanele cu dizabilități? În fine, o preocupare, nu știu dacă uh, aveți uh, ceva și în legătură cu acest aspect, Brexitul. În Canare, uh, peste 25% dintre turiști sunt britanici. Uh, care cumpără chiar locuințe acolo. Ați analizat impactul Brexitului uh, asupra turismului? Și cred că în cadrul multianual trebuie să se prevadă uh, sonduri, uh, fonduri pentru dezvoltarea locurilor de muncă în acest sector. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc, doamnă Bilbao. Înainte de a da cuvântul domnului Kramer, îmi cer scuze pentru că trebuie să merg la altă ședință, dar apoi voi reveni. Deci, uh, las pe domnul Cor să conducă ședința de acum încolo până mă întorc. Domnule Kramer, aveți cuvântul. Doamnă președinte, domnule ministru, Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit uh, în fața noastră și ați susținut această prezentare. Ați subliniat uh, cuvintele durabilitate și calitate. Durabilitatea e foarte importantă, căci turismul poate chiar să distrugă turismul, exact cum s-a mai spus. Dar avem aici și un uh, domeniu al turismului care a luat amploare în ultimii ani. Este vorba de turismul cu bicicleta. El s-a dezvoltat în ultimii ani și tocmai de aceea îl menționez pentru că e vorba de o creștere de 20% anual în ultimii 20 de ani, iar faptul că se merge cu bicicleta este sănătos și ecologic, asta o știe toată lumea, dar este și cu un efect economic. Un turism pe bicicletă, arată un studiu din Elveția, este un turism important, că nu mai e vorba doar de săraci și elevi, este diferită situația. Uh, un turist pe bicicletă cheltuiește 35 de euro pe zi, un turism în maș- într-o mașină 10 euro. Este foarte important, mai ales pentru IMM-uri, căci uh, acest turist nu merge doar dintr-un oraș mare într-altul, el parcurge prin mai, mult, mai multe localități. Și e vorba de velorute um, care au crescut ca număr în uh, Uniunea Europeană. Două uh, rute importante trec și prin țara dumneavoastră și Uh, da, situația acestora este bună din punct de vedere calitativ, dar foarte diferențiată în Uniunea Europeană. De exemplu, pentru traseul Dunării, am un exemplu uh, cu privire la Serbia. Pista ciclabilă din Serbia uh, este una foarte importantă, 710 km, însă mm, e vorba și de panourile uh, care sunt în sârbă și în engleză, care sunt foarte importante. E vorba și de marcajele de la frontieră, unde uh, sunt descrise rutele, toate acestea sunt foarte importante. Am făcut același traseu și în România, dar n-am găsit niciun indicator. Mi s-a spus că este interzis să apară un indicator pe uh, șosea, deci rutele nu sunt marcate ca atare și nici uh, monumentele nu apăreau descrise în alte limbi, doar în română și se scrie acolo cofinanțat cu bani europeni, dar eu nu aveam de unde să citesc asta în română. Mă interesează traseul și din punct de vedere cultural și istoric, însă n-a fost posibil să primesc aceste informații. Deci puteți lua exemplul Serbiei, nu doar din prisma indicatoarelor, ci din, prin prisma faptului că uh, în anul 2008, pe acolo au fost 500 de turiști anual și atunci ei s-au gândit ce trebuie să facem ca să îmbunătățim situația. Au venit cu toate aceste indicatoare, după cum vă spuneam, le-au uh, poziționat ca atare și în doar 4 ani de zile, în loc de 500 de turiști, uh, uh, au avut 13.000 pe an. Gândiți-vă un pic ce înseamnă asta ca evoluție, evoluție economică, desigur. Și pentru că nu faceți nimic în România, practic îi obligați pe turiștii pe bicicletă să meargă de cealaltă parte a Dunării pentru că uh, noi am, eu am făcut traseul Serbiei și uh, a trebuit uh, și comparativ cu România, a trebuit la un moment dat să merg pe șosea. Am fost depășit de camioane, deci a fost foarte greu. De asemenea, în paralel era și o uh, șină de tren, dar era interzis cu bicicleta în tren. Deci vă dați seama ce diferență. Ar fi ar fi foarte important să pot să rămân pe ruta României, dar pentru asta e nevoie de câteva modificări, e nevoie și de uh, permisiunea de a merge cu bicicleta în tren, se negociază acum la Consiliu uh, acest pachet și poate cu experiența din România puteți să vă implicați în așa fel încât Consiliul de data aceasta să nu facă ca în urmă cu zece ani, să slăbească textul, ci să spună că, iată, avem o perspectivă importantă pentru turismul durabil, pentru cei mici, pentru IMM-uri și deci contează foarte mult. Tocmai de aceea mi-aș dori foarte tare ca pistele ciclabile uh, pentru turiști în Europa să fie marcate ca atare, ca indicatoarele să conțină informațiile cel puțin în două limbi, nu trebuie să fie neapărat limba mea germană, dar să fie măcar în două limbi, cu lingua franca uh, europeană, adică engleza, chiar dacă vine Brexitul, limba rămâne ca importanță și deci uh, aș, uh, m-ar interesa foarte tare ce se întâmplă cu traseul de la Dunăre pe partea română. Sunt foarte, foarte multe elemente importante, monumente importante din punct de vedere istoric pentru toată Europa acolo, deci să vă implicați acasă pentru acest subiect, dar desigur apoi și la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cramă, și acum intervin vorbitorii numele grupurilor politice. Domnule Marinescu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, după discursul dumneavoastră, prezentarea dumneavoastră, înțeleg că se rezolvă toate problemele turismului în aceste uh, cinci luni. Eu aș avea o întrebare referitoare la ceva concret. Deci ce document credeți că veți putea Uh, elabora în această perioadă la Consiliu sau la Comisie o, un document oficial, bineînțeles, o comunicare, o, o decizie a Consiliului, astfel încât ceea ce spuneați dumneavoastră în, în prezentarea dumneavoastră să poată să fie uh, pus în practică. Deci un lucru absolut uh, concret. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Mulțumim foarte mult, domnule Marinescu. Doamna Țapardel. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Uh, este o bucurie că astăzi discutăm uh, despre un subiect foarte drag mie și anume promovarea turismului uh, european. De asemenea, mă bucur și îi spun bun venit ministrului turismului din România țara pe care o reprezint aici în parlamentul european și evident destinația turistică pe care o promovez cu cea mai mare plăcere la nivelul uh, uniunii europene. Uh, eu sunt foarte bucuroasă de faptul că președinția română consideră turismul o prioritate și că într adevăr s a înțeles la nivel european la nivelul instituțiilor europene și în speța consiliului uniunii europene că turismul, că uh, turismul trebuie să primească mai mult sprijin Uh, la nivel european. da este adevărat uh, noi aici în cadrul uh, comisiei pentru transporturi și turism a parlamentului european în care avem un task force pentru turism în cadrul intergrupului pentru dezvoltarea turismului european pe care îl coprezidez aici în parlamentul european am discutat foarte mult despre necesitatea de a reactualiza această, această comunicare a comisiei europene pentru turism și cred că mai mult decât atât nu avem nevoie doar de o reactualizare a acesteia pentru că este foarte veche, datează din anul 2010 și cred că nu numai din punct de vedere al turismului, dar și din punct de vedere economic Europa s-a, confruntat în ultimii aproape nouă ani cu numeroase provocări și cred că în momentul de față din discuțiile pe care le avem noi aici colegii din uh, comisia pentru transporturi și turism împreună cu asociațiile europene de turism considerăm că mai mult decât o reactualizare a acestei comunicări uniunea europeană are nevoie de o strategie integrată pentru dezvoltarea turismului european o strategie care să includă tot ceea ce înseamnă obiective majore pentru dezvoltarea turismului european și mai mult decât atât evident că trebuie să asigurăm de la nivel european și o linie clară de finanțare și sume importante pentru dezvoltarea turismului european indiferent dacă există încă opinii și dacă încă uh, turismul este considerat un, uh, o politică ce ține de subsidiaritate. Uh, este o antinomie aici pentru că o politică ce ține de subsidiaritate dar care generează 11% din pib la nivel european care generează peste unsprezece milioane de locuri de muncă la nivel european care generează sau uh, avem peste unu doi milioane de imm uri implicate în activitatea din sectorul turismului nu poate să reprezinte o politică de subsidiaritate ci trebuie să reprezinte o politică prioritară a uniunii europene și de aceea Uh, vă felicit și, într-adevăr, este un tip scurt, dar faptul că președinția română și-a asumat reactivarea acestui uh, grup în, uh, pentru turism în cadrul Compet, cred că este un pas înainte și, într-adevăr, concluziile din acest grup, ca și concluziile și discuțiile pe care noi le avem aici în Parlamentul European, pot reprezenta o bază pentru următoarea structură a Comisiei Europene și pentru următorul program al Comisiei Europene să aibă ca prioritate conturarea unei strategii de dezvoltare la nivel european și de asemenea un alt lucru foarte important e adevărat avem nevoie de o promovare comună a uniunii europene de o platformă de promovare comună care să vină și cu o soluție la ceea ce numim overcrowded destination această uh, suprasaturare a turismului european și aici într adevăr cred că trebuie să folosim această oportunitate pentru că, uh, uh, pentru că europa are numeroase destinații și aici putem să ne concentrăm și pe promovarea unor destinații cu un potențial turistic imens cu un potențial natural imens cu un patrimoniu cultural extraordinar dar care sunt mai puțin cunoscute la nivel european și mondial și practic putem să creăm o echilibrare la nivelul turismului european promovând și aceste destinații mai puțin cunoscute așa cum este și românia cu delta dunării cu mănăstirile din uh, zona uh, din uh, moldova cu centrul țării Uh, deci cred că putem să găsim o soluție în acest sens pentru a rămâne destinația numărul unu la nivel mondial și pentru a oferi o balansare și un echilibru în, în uh, redistribuirea turiștilor pe uh, teritoriul Uniunii Europene. Și iarăși un lucru foarte important, într-adevăr legat de această nouă provocare a economiei europene care se numește digitalizarea și care se resimte tot mai mult în sectorul turismului, putem să legăm acest lucru și cu forța de muncă și într adevăr trebuie să avem uh, în vedere uh, dezvoltarea de competențe digitale pentru cei care lucrează în acest sector și pentru cei care vor, uh, își vor furniza serviciile prin intermediul platformelor online pentru a fi în avantajul turistului și al consumatorului final care este cetățeanul european. eu vă doresc mult succes și așa cum știu eu românii eu sunt convinsă că vom face lucruri importante în aceste șase luni pentru promovarea turismului european pentru că și pentru românia reprezintă o prioritate. mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, doamnă Țapardel, pentru intervenția dumneavoastră. Doresc acum să dau cuvântul doamnei Ghezine Meissner. Te rog, Ghezine. Mulțumesc foarte mult, dragă Dieter. Stimate domnule ministru, aici sunt, în spate. Claudia, în calitate de româncă, a vorbit uh, cu foarte multă dedicare, mm, destul de mult timp, o să încerc să fiu mai succintă și să vorbesc mai puțin. Mișael vorbește mereu uh, despre biciclete, vorbesc mereu despre căi navigabile interne, despre vase și așa mai departe. Este subiectul predilect pentru mine. Este foarte bine că aveți o strategie pentru spațiul Dunării și că ați anunțat o conferință. Noi am avut de mai multe ori conferințe pe acest subiect. Claudia a organizat una, n-am putut participa la fiecare eveniment. Eu consider că spațiul Dunării este foarte interesant, chit că nu-l cunosc din perspectivă perspectivă română încă, de aceea o întrebare concretă pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă cu um, gazul natural lichefiat pentru vasele care circulă pe Dunăre. Știu că este totul în etapă de implementare, dar cât de departe ați ajuns și oare ați avea nevoie și de susținere din mijloacele CEF, Connect Europe Facility, de exemplu. Și în al doilea rând, a fost menționată de către Claudia din Aur Delta Dunării. O fi foarte frumoasă, din păcate eu încă nu o cunosc. Aveți și coasta Mării Negre, nu o cunosc în România, doar în Ucraina și în, Bul- în Bulgaria. Îmi imaginez însă că din punct de vedere turistic lucrurile pot să se dezvolte foarte frumos din acest punct de vedere. Care sunt eventualele probleme cu care vă confruntați pe plaje sau uh, în delta Dunării cu poluarea cu plastic? Se întâmplă pretutindeni, avem problema asta și în nordul Germaniei. Aveți aceste probleme, faceți un schimb de experiență cu alții, pentru că, desigur, este o problemă care trebuie să fie ținută în frâu din perspectiva dezvoltării turismului. Mulțumesc! Mulțumesc, Ghezine, și pentru faptul că ai vorbit uh, foarte scurt. Acum, doamna Matero. Muito obrigada cumprimentar todos os eh, colegas, acima de tudo cumprimentar o senhor eh, eh, ministro pela... Doresc să mulțumesc domnului ministru pentru, pentru prezența sa aici la Comisia pentru Transporturi și Turism și um, doresc să-i urez mult succes pentru această scurtă perioadă pe care o are la dispoziție pentru a pune în aplicare un program destul de ambițios pe care tocmai ni l-a prezentat. Sunt foarte bucuroasă să văd că turismul este o prioritate a președinției române. Includeți în uh, competitivitate, în grupul de lucru pentru competitivitate și acest uh, sector. Vedeți uh, turismul ca fiind o posibilitate, de, de, oferind posibilități de dezvoltare a economiei europene. În acești cinci ani ai mandatului în Parlamentul European, mulți colegi au făcut eforturi uh, mari pentru a pune turismul pe agenda uh, Uniunii Europene. Din perspectiva dumneavoastră, deci mă bucur că uh, considerați turismul un sector esențial uh, pentru economie, pentru regiunile noastre și pentru Europa. Apoi, în ceea ce privește luarea de poziție a Parlamentului. Parlamentul a cerut uh, finanțare în valoare de 130 de milioane de euro pentru turism în următorul CFM, dar Consiliul acum trebuie uh, să ne sprijine Uh, să aprobe uh, acest buget pentru actorii specifici din turism. Nu este suficient uh, să menționăm provocările. Trebuie să se acționeze concret în anumite sectoare. Aș dori să subliniez și eu prioritatea digitalizării, dar doresc să menționez și Brexitul. De ce? Digitalizarea pentru că trăim o adevărată revoluție digitală. Trebuie, deci, să punem digitalizarea în slujba cetățenilor. Știm că um, se pot crea multe locuri de muncă în acest sector. De aceea, um, economia digitală trebuie să fie în slujba uh, întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt uh, preponderente în domeniul uh, turismului. Deci instrumentele trebuie, Uniunii trebuie să fie adaptate pentru a sprijini MM-urile, pentru a sprijini întreprinzătorii din sectorul turismului, ca să existe un echilibru între noile generații, cei care uh, se formează sau care obțin competente, competențe uh, în domeniul digital și noile locuri de muncă pentru a umple anumite lacune care există în firmele tradiționale, în rândul persoanelor care au mai multe experiențe, dar care sunt și mai în vârstă. Deci trebuie să găsim acest echilibru pentru ca întreprinderile europene să fie din ce în ce mai competitive. În încheiere, mai avem încă multe de făcut. Trebuie să creăm pentru întreprinderi și pentru statele membre instrumente pentru a le permite să gestioneze mai bine fluxurile turistice uh, ulterioare. În, la, la sfârșitul săptămânii, 27 de state membre uh, au uh, Um, semnat o scrisoare um, și ceea ce a spus domnul ministru român trebuie să ajungă la toți miniștrii turismului. Cu toții trebuie să facă eforturi pentru a uh, crea o piață a turismului inteligent în România, promovând uh, destinațiile mici și cu un buget potrivit. Mulțumim foarte mult, doamnă Montero. Mai sunt și eu pe lista vorbitorilor la sfârșit, dar voi fi foarte succint. Abordez două subiecte care ne interesează la nivel transpartinic, la nivel transfrontalier dintotdeauna. Mai întâi, dreptul pasagerilor când uh, folosesc uh, uh, căile aeriene. Deci, cum putem să progresăm în acest capitol cu președinția dumneavoastră? Și, în al doilea rând, noi mereu am spus că e important să se călătorească multimodal, cu bilete multimodale, adică să ai un singur bilet cu care să pleci de acasă până la gară, să iei trenul și apoi să iei avionul și apoi să ajungi cu taxiul la destinație și la fel să te și întorci. Sunt progrese din acest punct de vedere în timpul președinției dumneavoastră? Vă mulțumesc! Vă las să terminați de scris, domnule ministru, după care vă dau uh, cuvântul că ați primit o serie numeroasă de întrebări. Da, multe întrebări și extrem de uh, argumentate. Uh, aș vrea să le răspund pe rând și aș vrea să răspund uh, domnului Ișvan Whaley care ne-a spus că cunoaște doar un singur uh, cuvânt în limba română. Mulțumesc! Îl aștept uh, cel puțin uh, la cele trei întâlniri pe care urmează să le organizăm în România. Cu siguranță va învăța multe alte cuvinte române, dar cu siguranță va învăța cuvântul frumoasă, pentru că România este extrem de frumoasă, este atractivă Ehm, pot să vă spun foarte pe scurt, chiar dacă o să-mi fac, eh, o să-mi promovez aici eh, România, dar eh, vă rog să mă scuzați, să-mi scuzați subiectivismul, dar trebuie să spun lucrul acesta. Avem munți, avem cea mai mare biodiversitate din Uniunea Europeană, în Munții Carpați, avem Marea Neagră, avem Delta, avem cel mai spectaculos segment din uh, uh, cursul Dunării, de asemenea, avem foarte multe monumente UNESCO, castele și uh, biserici și uh, foarte multe mănăstiri. De aceea îl invit uh, pe domnul Ișvan și cu siguranță va fi plăcut impresionat. În ceea ce privește uh, nevoia de susținere financiară a turismului, categoric suntem pentru acest lucru. Referitor la rezoluția uh, referitoare la cele 300 de milioane de euro care a fost uh, votată de, că în Parlamentul European, vreau să precizez faptul că o decizie privind cadrul financiar multianual 2021-2027 urmează a fi luată la nivelul șefilor de stat și de guvern. Din această perspectivă, o decizie a statelor membre cu privire la crearea unei linii bugetare dedicate turismului, din păcate, excede formatul de discuții sectoriale de la nivelul Consiliului de Competitivitate, compet Conform rezoluției menționate, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte un program specific pentru turismul sustenabil. Din câte cunoaștem, la ora actuală nu există o astfel de inițiativă din partea Comisiei Europene. După cum am anunțat, intenționăm să dăm, să dăm uh, mai multă vizibilitate turismului pe agenda Uniunii Europene, în mod special să subliniem importanța acestui sector în economia Uniunii. În acest context, intenționăm să propunem pentru adoptare pentru prima dată, după aproape cinci ani, un set de concluzii ale Consiliului vizând domeniul turismului în cadrul competului. Suntem conștienți că, în calitate de industrie competitivă, turismul are nevoie de sprijin financiar, precum și de un cadru politic consolidat pentru a face față posibilităților și beneficiilor uh, disponibile pentru uh, toate părțile uh, uh locale interesante. Este nevoie de susținere financiară a acestui sector. Aici, în mod uh, categoric, suntem uh, cu toții parteneri. Referitor la uh, întrebarea numărul 2, ceea ce privește uh, dosarul uh, Visa, cunoscut uh, și dosarul LIBE, ne dorim cu toții ca Uh, turiștii să vină în număr cât mai mare în Europa, în condiții cât mai simple pentru vizitatori, dar în același timp așteptăm concluziile Comisiei de specialitate în acest caz. Este un subiect asupra căruia ne vom apleca cu toată atenția, după, care, după ce vom vedea exact toate concluziile formulate. Cu siguranță această inițiativă ar fi de bun augur pentru turism, în aceeași, uh, dar în același timp uh, protejarea valorilor europene trebuie să primeze, de aceea vom aștepta dezbaterile finale ale specialiștilor. Um, întrebarea numărul 3, uh, doamna Bilbao. Mă bucur că ați pus accent uh, pe uh, dezvoltarea IMM-urilor. Este o politică clar, clară de, de succes. Trebuie să, ne, să avem o strategie comună în acest sens și să le, găsim toate modalitățile să le sprijinim. Referitor la uh, cele 80.000 de persoane cu dizabilități, în mod clar uh, trebuie să ne aplicăm cu o prioritate asupra acestora, să le integrăm și, de ce nu, să poată și să aibă posibilitatea să lucreze în acest uh, sector uh, turistic extrem de atractiv și de, uh, de ofertant. Domnul Kramer a vorbit foarte mult despre durabilitate este obligatoriu să avem uh, această, acest principiu al durabilității implementat în toate sectoarele uh, de activitate ale turismului. Um, la ora actuală, din păcate, acest concept de durabilitate se referă doar la sectoarele unde, turistice care au în componență și arii naturale protejate. În speță, uh, rețeaua Natura 2000, rețeaua de arii protejate la nivel de Uniune Europeană. Uh, nu trebuie să ne oprim aici. Este obligatoriu să implementăm acest sistem în toate, uh, în toate uh, sectoarele turistice, cum am, cum am spus. Iar dezvoltarea cicloturismului, a mersului pe bicicletă, cum spunem noi, este extrem de importantă. În primul rând, mersul pe bicicletă înseamnă sănătate și înseamnă, în al doilea rând, un mijloc de deplasare ecologică. Trebuie să punem accent pe lucrul acesta din păcate, da, recunosc pentru că ați dat uh, um, un exemplu care poate nu e tocmai uh, pozitiv, uh, în speță România, care încă nu este adaptată acestor cerințe. Vreau să vă spun că imediat după ce am preluat mandatul, acest sector de cicloturism a devenit o prioritate. Lucrăm la norme, lucrăm la identificarea unor rute alternative, astfel încât turiștii Uh, pe biciclete să fie protejați, adică să nu fie expuși traficului uh, rutier uh, și vă asigur că o să, în curând o să avem continuarea acestor circuite turistice la nivel european, denumite Eurovelo. Mă bucur pentru că mi-ați, ne-ați făcut o prezentare totuși extraordinară a țării noastre, ne-ați spus ce peisaje frumoase avem și ce bogății uh, turistice oferă România Așa că, în curând, sper să, vă, uh, să ne întâlnim uh, pe un circuit uh, de biciclete în România și să vizităm împreună frumusețile României. Domnului Marijan Marinescu, mulțumesc. Domnul Marijan Marinescu, <clears throat> ne întreb, m-ați întrebat ce o să facem concret. Îmi este greu pentru că nu decid eu. Uh, îmi doresc să fie niște lucruri concrete agreate de către toți. Și în uh, cadrul competului o să dezbatem foarte multe probleme, uh, unde o să găsim foarte multe soluții și în momentul în care o să avem aceste lucruri convenite împreună, cu siguranță o să vă răspundem. Vă rog să aveți încredere în noi. Știu că sunteți român, iubiți România, așa că aveți încredere că pe perioada președinției României la Uniunea Europeană o să realizăm lucruri bune pentru turismul uh, la nivel de Uniune Europeană, iar uh, Uniunea Europeană o să rămână uh, în continuare destinația numărul unu preferată de turiști din întreaga lume. Referitor la întrebarea doamnei Țapardel, ce strategie o să adoptăm în turism la nivel european, Mă bucur să constat că suntem pe aceeași lungime de undă. Aș vrea să subliniez importanța demersului dumneavoastră de a avea o viziune unitară asupra turismului din Uniunea Europeană. Știu că este un lucru dificil de realizat, dar nu este imposibil. Um, o să analizăm acest, această uh, posibilitate a unei strategii în cadrul competului, unde o să trasăm, unde o să trasăm uh, anumite Uh, concluzie, o să luăm anumite uh, concluzii, astfel încât acea strategie care datează din 2010 să fie upgradată, adică uh, să fie pregătită zilelor noastre. Este important să fim în, în pas cu evoluția. Suntem în secolul vitezei și orice întârziere poate să ne coste foarte mult. Referitor la întrebarea numărul 7, doamna Messinger, Uh, căi navigabile pe spațiul Dunării. Este un, uh, ar putea să fie o destinație uh, extraordinară pentru toți turiștii, pentru că, și vă spun în cunoștință de cauză, pentru că sectorul cel mai spectaculos al Dunării trece chiar prin țara mea și sunt mândru de acest lucru. Suntem încă, trebuie să recunoaștem, suntem încă deficitari. Am organizat în special o întâlnire la Tulcea, în delta Dunării, pe care dumneavoastră nu ați vizitat-o, dar de care ați auzit atât de multe lucruri frumoase și vă, vă asigur că în momentul în care o să veniți, o să constatați că este cel mai frumos loc de pe pământ. Este, o, este cred, singura delta inclusă integral în patrimoniul UNESCO. Ai impresia, odată ce ai intrat, că te contopești cu natura. Este un, un rai uh, pe pământ. Uh, în mod uh, categoric, uh, la această reuniune, o să discutăm și aceste aspecte, cum putem să eficientizăm acest tip de turism uh, pe, uh, pe, pe Dunăre. Uh, este o, un atu pe care Uniunea Europeană îl are și de care trebuie să profităm la maxim. Ultima întrebare a fost a doamnei Monteiro, dacă nu mă înșel și se referea la creșterea turismului și contribuția acestuia la economia uh, Uniunii Europene. Este extrem de important turismul. Uh, să nu uităm că um, este unul dintre principalii contributori la PIB-ul Uniunii Europene. Um, din, câte, din datele pe care le avem, acest uh, nivel se ridică la peste 10%, ceea ce este enorm. Uh, nu ne-am atins încă potențialul maxim și cu siguranță trebuie să ne dorim uh, mai mult. În cadrul uh, Comisiei Compet, așa cum am spus, o să avem pe agenda de lucru toate aceste aspecte care să um, vizeze eficientizarea acestui sector și cu siguranță cu sprijinul dumneavoastră o să, o să reușim. Um, mai era, cer scuze, mai era o întrebare referitor la Uh, biletele multifuncționale. Este o idee extrem de bună uh, și cred că ar ușura foarte mult uh, deplasarea turiștilor. De asemenea, în cadrul competului o să analizăm și această posibilitate. Vă mulțumesc mult pentru această idee. Recunosc, nu am luat-o în calcul, dar este o idee extrem de bună pe care ne vom aplica cu toată atenția. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Da, și gândiți-vă și la dreptul pasagerilor când călătoresc cu avionul. Este foarte important pentru noi, cei din Parlamentul European. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebări. Vă felicit pentru felul în care ați prezentat țara dumneavoastră în domeniul turismului. O foarte bună și frumoasă prezentare. Vă dorim mult succes, căci succesul dumneavoastră e și succesul nostru. Toate cele bune! er wird nicht. Oder wollen wir Wollen wir ich mache einfach mal. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu unserem nächsten. Dragi colegi, trecem la următorul subiect, deci uh, părăsim domeniul președinției Consiliului și trecem la un subiect care interesează populația noastră. Văd că sala se umple și mai tare ca față de subiectul anterior foarte important. Este vorba de abolirea orei de vară, faptul că de două ori pe an schimbăm uh, ora și raportoarea noastră este doamna Marita Ulfscock, care a ieșit dau cuvântul pentru a ne prezenta raportul domniei sale. Vă rog. Thank you, Chair, uh, for giving me the floor. <clears throat> I have now finalized. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi-am finalizat uh, raportul, proiectul de raport în ceea ce privește renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Am redactat textul în decembrie. Vă rog, cei care vreți să părăsiți încăperea, să o faceți rapid și în liniște. Thank you. Yes, I have finalized. Da, vă mulțumesc. Mi-am încheiat uh, raportul în ceea ce privește schimbarea sezonieră a orei. Uh, l-am uh, terminat în decembrie, l-am prezentat în ianuarie aici în comisie. Support from many members mă bucură faptul că m-am, uh, am, uh, m-am bucurat de sprijinul multor colegi. De atunci am primit 76 uh, de amendamente pentru această propunere din partea a aproape tuturor grupurilor politice și mă bucură faptul că există interes pentru acest dosar și pentru acest subiect în ceea ce privește uh, schimbarea sezonieră a orei. Știm de unde a venit subiectul. De fapt, a fost lansat de către o inițiativă cetățenească și această inițiativă s-a bucurat de numărul cel mai mare de reacții din partea publicului și mulți cetățeni sunt deosebit de angajați la ora actuală. Am avut reuniuni bilaterale cu raportorii din umbră, plus o reuniune informală a raportorilor din umbră, iar ieri a fost uh, prima reuniune oficială. La prima reuniune oficială am prezentat diferite opțiuni raportorilor din umbră, ținând cont de majoritatea amendamentelor depuse. Cu satisfacție vă spun că reuniunea de ieri a mers foarte lin, m-am bucurat de sprijinul de plin al raportorilor din umbră, în așa fel încât să fac compromisuri, direcția fiind aceea de a susține propunerea comisiei. Iar proiectul meu de raport cere și el abolirea schimbării sezoniere a orei. De asemenea, statele membre trebuie să poată alege uh, ora standard, uh, acest lucru ține de competența națională, după cum rezultă și din temeiul juridic. Și, nu în ultimul rând, trebuie să existe un mecanism de coordonare pentru statele membre, ele să se coordoneze mai bine între ele pentru a exista o armonizare continuă a pieței UE și internaționale din punctul de vedere al transportului și comunicațiilor. Și în al patrulea rând, al patrulea comentariu, să existe posibilitatea de a avea o mai lungă perioadă de implementare, ceea ce contează foarte tare. Singurul detaliu care nu s-a bucurat de un sprijin de plin s-a referit la când să se facă abolirea. Eu una aș prefera 2021 pentru ca toate statele membre și toate părțile interesate să aibă suficient uh, timp să se adapteze, să se pregătească din vreme, în așa fel încât organizarea pieței interne să rămână una bună și să nu existe perturbări care să aibă, desigur, un impact negativ asupra cetățenilor. Și totuși, discuția de ieri n-a cuprins și celelalte șase comisii care redactează un aviz voturile în toate comisiile sunt săptămâna aceasta și de aceea vom avea o altă reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare, obiectivul fiind acela de a evalua situația și de a discuta rezultatul voturilor din celelalte șase comisii. Eu cred că putem să continuăm cu calendarul propus de noi, în așa fel încât să votăm aici la TRAN pe data de 4 martie, ceea ce este foarte important. Eu zic că este foarte bine ca Parlamentul să dea o decizie înainte de alegeri. Și este important să putem prezenta rezultatul muncii noastre înainte de alegeri. Aștept cu nerăbdare să continuăm buna cooperare cu toți raportorii din umbră. După cum uh, v-ați putut da seama, eu sunt optimistă din punctul de vedere al calendarului și în ceea ce vește posibilitățile noastre de a furniza un rezultat concret pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumim foarte mult, doamnă Ulscoc. Acum uh, au uh, cuvântul raportorii din umbră. Mai întâi, domnul Svoboda. Uh, thank you very much. În numele PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei raportor, doamna Ulscoc, pentru munca domniei sale. Da, așa este. Ieri, la reuniunea raportorilor din umbră, s-a găsit uh, un rezultat foarte clar, după cum l-a prezentat și doamna raportor, Adineauri. Ce aș avea de adăugat uh, la cele spuse? Suntem unde suntem cu acest rezultat, nu neapărat ca rezultat al unei inițiative cetățenești. Este un succes al Parlamentului European, de fapt. A fost munca noastră și inițiativa care a venit de la noi. Am pornit practic de la zero și iată, ne aflăm unde ne aflăm uh, acum în procedura legislativă. Doamna Ulfscoc a spus că sunt implicate șase comisii și că ele vor redacta un aviz pe marginea acestui raport. În numele jurii pot să vă spun că am votat ieri cu un mare succes. A fost un raport pozitiv. Deci asta am întreprins eu uh, din cealaltă capacitatea mea de președinte a jurii. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Svoboda. ECR acum. Domnul Zlotovski nu e, dar uh, domnul Zile are ceva de adăugat în numele colegului său. Da, de fapt voi citi pur și simplu ceea ce a redactat raportorul nostru din umbră. În primul rând, desigur, mulțumim foarte mult doamnei raportor pentru această propunere. Cer este de acord cu abolirea uh, orei de vară în 2021. ECR-ul crede că orice decizie cu privire la renunțarea, la schimbarea sezonieră a orei, uh, impune un, impact, un studiu de impact cu privire la situația individuală a statelor membre. CRU este de acord cu doamna raportor că e nevoie de o abordare constructivă, că sunt niște schimbări substanțiale. ECR crede că o abordare coordonată este importantă, ținându-se cont, desigur, de modul în care funcționează piața internă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Zile. Doamna Bilbao, numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru abordarea sa constructivă și pentru buna colaborare cu toate grupurile politice. Conform amendamentelor pe care le-am depus, uh, ni se pare o idee bună ca data pentru eliminarea schimbării uh, orei uh, uh până în 2021, pentru că unele state trebuie să mai analizeze chestiunea. S-au creat deja grupul de lucru care analizează din toate perspectivele această suprimare a schimbării orei um, și, deci, ar fi bine să amânăm eliminarea schimbării orei până în 2021. Repetăm că cel mai important este că acest mecanism de coordonare să funcționeze bine. Un mecanism de coordonare care să permită tuturor statelor membre să facă împreună o analiză. Înțelegem că Comisia Europeană trebuie să coordoneze acest grup pentru a lua măsurile oportune în viitor și Rămâne de văzut dacă rămânem la ora de iarnă sau la ora de vară. Încă nu s-a hotărât. Dar subliniez nevoia coordonării pentru ca sistemul european să continue să fie coerent. Repet ceea ce am spus deja uh, în altă, cu altă ocazie. Uh, am, discuțiile pe care le-am avut în cadrul uh, atelierului pe această temă au fost foarte interesante. Din, s-a abordat problema din diverse puncte de vedere. Motivul uh, acestei inițiative, uh, schimbării orei, a fost economia de energie. Astăzi nu se economisește energie nicio țară. În ceea ce privește mobilitatea și efectele asupra transporturilor, toate problemele puteau fi rezerv, rezolvate printr-o coordonare a statelor membre și concluzia acestei zile de studiu a fost că consecințele asupra sănătății însă sunt din ce în ce mai grave. Deci, în urma acestor informații și în urma acestei solicitări ale cetățenilor uh, la care au participat 4,6 milioane de persoane, participarea a fost surprinzătoare, trebuie să avansăm, trebuie să facem un pas înainte. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Bilbao, și pentru prezentarea noastră optimistă. Domnul Dalunde, de la Verzi. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că a furnizat două opțiuni diferite pentru amendamentele de compromis. Ne bucură faptul că există un acord amplu cu privire la prima opțiune. După cum bine știți, discuția s-a axat uh, în principal pe armonizare, uh, în ceea ce privește abolirea orei sezoniere, pentru că există riscul ca Europa să apară ca o zonă fragmentată cu diferite zone de fus orar. Deci este foarte bine că se include și un mecanism de coordonare în text ținându-se cont de rolul coeziunii uh, la nivelul zonelor temporale, cu îmbunătățirea logisticii, a rețelelor de transport și cu îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor. Este pozitiv faptul că Comisia va avea un mandat uh, cu privire la implementarea întârziată dacă statele membre um, ar avea nevoie de mai mult timp ca să fie evitată tocmai fragmentarea. Și pentru a ajuta statele membre să stabilească dacă li se potrivește mai bine ora de iarnă sau ora de vară, pentru asta trebuie ca Comisia să comande un studiu independent care să vină cu recomandări concrete. Vă mulțumesc! Eu, fiu, Mulțumim, domnule Dalunde! Pentru EFDD, doamna Aiuto, uh, care stă de vorbă deocamdată. Madame Aiuto? Doamna Aiuto. Nu. Atunci doamna Meissner, dacă doamna Aiuto nu vrea să spună nimic. Doamna Meissner de la ALDE. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc foarte mult doamnei raportor. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru activitatea de până acum. Este un subiect deosebit de important. Știu că sunt câțiva în Parlament, nu doar în comisia noastră, ci în multe alte comisii, care consideră că este o prostie. Eu una cred că este falsă această abordare. Eu deja lupt eh, de când mă aflu în acest Parlament pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a discutasem eh, la vremea respectivă cu domnul Calas eh, și cu doamna Bulț. Temerea comisarilor era aceea de a nu avea o fragmentare. Dar când am introdus uh, ora de vară, a existat uh, o dezbatere comună statele membre aveau posibilitatea de a adopta diferite zone temporale și la vremea respectivă. Și o spun încă o dată. Deci când am introdus ora de vară în Uniunea Europeană, a existat un referendum în Elveția, unde cu o majoritate covârșitoare s-a spus nu schimbării orei. Guvernul totuși a făcut-o pentru că a spus că este mai bine pentru piața internă. Și până la urmă oamenii au acceptat, dar au așteptat ca Europa să revină la uh, decență. Deci Rusia, China au renunțat la ora de vară, sunt foarte multe motive medicale pentru care să facem asta. Cronobiologii au primit premiul Nobel pentru că și-au dat seama că nu este bine pentru oameni să tot schimbe ora și Uh, ei, uh, din punct de vedere medical, au spus că este bine să păstrăm ora de iarnă. Sunt foarte, foarte multe motive pentru care să facem asta. Și din punct de vedere tehnic, uh, sunt mai puține accidente uh, seara, uh, e mai periculos pentru elevi dimineața, deci nu este bine. Sunt foarte multe motive pentru care să abolim această schimbare a orei. Este foarte bine să terminăm acest subiect. Mă gândesc că nu va funcționa să negociem cu statele membre pentru că încă nu au o bază de decizie, dar dacă noi am reușit ca mandatul nostru să obținem un rezultat foarte bun, să existe o orientare foarte clară pentru pentru negocierile ulterioare, atunci cred că ar fi pentru mulți de bun augur, mai ales pentru cei care suferă de diferite boli în Europa și care suferă mai ales când se schimbă ora. Mulțumesc! Mulțumim, Ghezine Meissner, pentru contribuție. Domnul Riche, vicepreședintele nostru. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun trei lucruri presiunea unui uh, referendum de inițiativă Populară trebuie să ne punem trei întrebări. Dacă trebuie să continuăm sau nu să schimbăm ora, părerile sunt împărțite și se pare că majoritatea dorește să nu mai schimbăm ora. Apoi, <laughs> părerile sunt împărțite dacă trebuie să rămânem la ora de iarnă sau la ora de vară. Chiar oamenii de știință sunt împărțiți. Da, până la urmă, nu e cel mai important lucru. Cel mai important lucru este următorul și pun întrebarea Comisiei, având în vedere că nu există o competență europeană pe acest subiect, deci nu există o capacitate de a creare unui mecanism obligatoriu de armonizare, fiecare stat membru își va fixa propria oră alegând nu doar între ora de vară și ora de iarnă, dar și în funcție de referința la uh, Greenwich Main Time. Deci <laughs> riscă să apară complicații în modul în care se vor repartiza orele între statele membre, cu consecințele conse consecințe asupra transporturilor de persoane, de mărfuri și așa mai departe. Mă întreb, Trebuie să schimbăm ora? Nu suntem de acord. Trebuie să ne punem la ora de iarnă sau de vară? Nu suntem de acord. În al treilea rând, vom avea probleme mari legate de armonizare? E absolut sigur. De aceea eu nu înțeleg de ce există această febră Înțeleg că a existat o inițiativă populară, dar nu înțeleg de ce colegii sunt atât de entuziaști să se precipite Uh, într-o direcție care ne va duce doar probleme. Așa că eu doresc să votez împotriva acestei propuneri și aș dori ca comisia care a făcut cu siguranță toate studiile de impact să ne spună ce așteaptă când vine vorba de amonizarea de către statele membre. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumim, Dominic. Domnul Vandalen Are acum cuvântul Peter, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, și bună dimineața! Domnule președinte, în Olanda noi avem o vorbă și spune așa. Mai bine să fii uh, pe jumătate uh, mai bine să ai pe jumătate, uh, să greșești pe jumătate decât să mă scuzați, mai bine să ai dreptate pe jumătate decât să greșești pe de întregul. Adică, noi uh, aici încercăm să venim cu un demers fragmentar. Fiecare țară să facă ce vrea, una un lucru, alta celălalt. Comisia, după părerea mea, nu are competențe în acest domeniu, deci lucrurile nu vor funcționa. Deci, pe scurt, eu zic că nu este bine să procedăm astfel, nu pe această cale. Pentru că nu va fi nu a fost făcută nicio analiză, în orice caz nu o analiză exhaustivă, nu așa cum trebuie și uh, mi se pare că facem tot posibilul doar pentru a obține un compromis și fie, din fiecare compromis rezultă un alt compromis, uh, gândim și regândim un uh, mecanism. Pe scurt, domnule președinte, cer uh, un sprijin amplu pentru amendamentul 19 pentru amendamentul Vandale, Miltenberg și Riche, în așa fel încât propunerea comisiei să fie respinsă. Deci, vă spuneam, mai bine să uh, ne întoarcem din drum când suntem la jumătatea drumului decât să mergem pe o direcție greșită în totalitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Peter! Următorul participant la discuție este un pic uh, absent, dar Vim, este rândul tău. Tu cunoști proverbul colegului tău, asta cu cum să te întorci din drum? Domnule președinte, toate vorbele astea uh, nu sunt uh, din uh, Olanda, ci din țările de jos. Și este o diferență foarte mare. Eu nu sunt din Olanda, Holland. Dar, domnule președinte, am doar o întrebare către doamna raportor. Când e gata acest dosar? Pentru că, vă spun sincer, domnul Vandale a vorbit exact pe sufletul meu. Toată Uniunea Europeană de trei ani de zile vorbește de subiectul acesta. Domnul Juncker ne-a aplicat uh, un uh, test ne-a dat o bucată crudă de carne, pur și simplu, de care să ne ocupăm. Și dacă discutăm despre încrederea cetățenilor în uh, votul european, eu zic că ar trebui să avem mai multe dosare de acest gen. Este o rușine și un păcat că va dur, vor dura alți 4-5 ani până să încheiem această discuție. Asta este singura mea întrebare către doamna raportor. Când este gata acest uh, dosar, dar așa cum trebuie. Vă mulțumesc! Ok, Wim, danke schön auch für die Aufklärung. Mulțumesc, Vim, pentru explicații. Domnule Kramer, aveți cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o mare temere să nu existe o fragmentare a orelor în România. Ne comportăm ca și când n-am avea deja patchwork cu cele trei zone temporale din uh, Europa, care în mod absolut nefericit au ajuns să existe. Cum se face că între Spania și Portugalia sunt uh, fusuri orare diferite? Este o nebunie care nu are nimic de a face cu geografia. Cum s-a ajuns la asta? O spun din perspectivă germană. Când uh, Germania a ocupat Franța, a existat o zonă, un fus orar comun între Germania și Franța. Iar Hitler făcuse o înțelegere cu Franco să existe acel, aceeași oră și în Spania. Deci așa s-a ajuns la asta. Așa sunt aceste zone uh, uh într-un alt fus orar. Și acum avem Irlanda, Portugalia, Regatul Unit și iarăși este fragmentat de partea cealaltă, în est. Avem Grecia care ține de, uh, de statele baltice, dar nu de, ca o oră, dar nu și de celelalte țări din uh, nord. Chit că Grecia este mai departe înspre est și ar trebui să fie într-o altă zonă temporală. Deci avem, avem un puzzle din acest punct de vedere. Probabil că nu vom reuși să avem o zonă unică temporală pentru Europa, un singur fus orar, dar chiar dacă vom avea trei în continuare, nu se va fi schimbat nimic uh, la fragmentare, dar e vorba de a contracara acele efecte medicale medicale, toate neajunsurile medicale. Despre asta este vorba. Spunem doar din cauza asta că nu, nu vrem fragmentare, înseamnă a ignora realitatea pe care o avem. Căci e fragmentar totul și ar trebui să facem tot posibilul pentru ca lucrurile să se rezolve. Uh, faptul că uh, trebuie să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei este foarte clar. A sosit momentul să facem asta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kramer. Următorul vorbitor. Well, uh... I, I totally share uh, what uh, Mr. Riquet... Am uh, ascultat ce a spus uh, domnul Riquet și îngrijorarea sa legată de reușita procesului de armonizare. Doamna Uswog, a spus că se prevede un mecanism de coordonare, dar având vedere că este o competență exclusivă a statelor membre să stabilească ora, ce se va întâmpla cu aceste eforturi de armonizare în cazul în care ele se blochează undeva? Um, din punctul meu de vedere, acesta este uh, unul din uh, elementele cheie pentru direcționarea uh, discuțiilor în Consiliu? Care ar fi strategia de exit dacă se întâmplă un blocaj în uh, negocieri? Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Deli. Mai sunt și eu pe lista vorbitorilor și spun următoarele. Însemnătatea acestui subiect s-a discutat uh, în Germania. Foarte controversat totul. Sunt unii care spun e excelent, faceți ceva în acest sens, vă susținem. Și apoi sunt ceilalți care se întreabă, dar oare n-aveți voi altele de care să vă ocupați, vă țineți de nimicuri din astea? Deci trebuie pe undeva să se găsească un echilibru. Eu uh, personal sunt pentru abolirea schimbării orei și mai mult de atât nici nu vreau să spun. Comisia e prezentă, domnul Hogarth. Vă rog, prezentați perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc încă o dată raportoarei și tuturor raportorilor din umbră pentru uh, modul excelent în care au redactat această propunere. Înțeleg că este o provocare să gestionați avizele a șase alte comisii, însă ați făcut asta într-un mod excelent și inclusiv. În primul rând, mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru sprijinul pe care l-ați acordat propunerii Comisiei Europene uh, și Domnul Riche a adresat o întrebare foarte bună, ca răspuns vă reamintesc pe scurt care este domeniul de aplicare. Uh, comisia a propus să uh, trecem de la sistemul actual, unde toate statele membre schimbă ora de două ori pe an, în același mod, într-un mod armonizat, către un regim unde statele membre renunță la aceste schimbări de oră sezoniere. Uh, tot într-un mod armonizat, asigurând un regim uh, comun continuu, unde statele membre aplică aceeași abordare uh, asupra schimbării orei este într-adevăr un lucru critic pentru funcționarea pieței unice și salut faptul că um, comisia dumneavoastră și raportoarea sprijină acest concept de bază. Însă, propunerea Comisiei și nici directiva actuală nu se referă la dreptul statelor membre de a alege unul din fusurile orare, uh, standard sau uh, nu. Uh, până acum însă nu am văzut nicio problemă în asigurarea unei abordări consecvente a statelor membre, care au cu toate un interes în armonizarea uh, orei față de țările vecine și nu prevedem dificultăți nici pentru viitor. Însă este foarte important ca statele membre să continue sau, sau să, să-și coordoneze opțiunile între ele, mai ales în perioada de tranziție de la abordarea actuală către abordarea uh, viitoare, așa cum spune propunerea noastră. Și am uh, luat act de propunerile făcute cu privire la stabilirea unor puncte naționale de contact uh, și la procedurile necesare pentru alegerea statelor membre a uh, orei standard. Este un domeniu unde cerem însă uh, prudență din punct de vedere al subsidiarității. Invităm Parlamentul European să analizeze cu atenție acest aspect atunci când își finalizează propunerea. Și în ceea ce privește calendarul și intrarea în vigoare a acestei directive, înțelegem că va fi nevoie de puțin mai mult timp decât se prevedea inițial în propunerea comisiei și vom decide calendarul uh, final în măsura în care este necesară o perioadă de tranziție suficientă ca să ne asigurăm că toți cetățenii, agricultorii, operatorii economici, autoritățile se pot pregăti suficient pentru această schimbare și suntem siguri că vom găsi o, o soluție în acest sens. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru eforturi și așteptăm cu interes votul în această comisie în martie și sperăm și adoptarea în plen apoi uh, luna uh, următoare și sunt de acord cu raportoarea adoptarea uh, de către acest Parlament a, deciziei va arăta Consiliului că sunteți uh, um, uh, ferm convinși că această propunere trebuie să înainteze și să-și urmeze cursul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult reprezentantului Comisiei și în încheiere îi redau cuvântul raportoarei doamna Ulf Scock pentru a răspunde și la întrebările care au apărut. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc foarte mult! Da, repet și eu ce a spus comisia ca să-i răspund întrebării domnului Van der Kamp. Pe 4 martie avem votul în comisie, apoi uh, la sfârșitul lunii martie se uh, prevede votul în plen și apoi uh, vom vedea când Consiliul va ajunge la o poziție, dar sperăm să finalizăm acest dosar până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Dacă Parlamentul va lua o decizie, acest lucru va fi un semnal către Consiliu să pună acest punct ca prioritate, încurajându-i astfel să aibă un calendar mai ambițios la nivel de Consiliu. Sigur că aș putea să uh, fac observații pe marginea celor spuse aici. Cred că dorim noi, Parlamentul, dorim să transmitem un semnal, să arătăm că ascultăm ceea ce ne spun cetățenii uh, Uniunii Europene. Sunt câteva milioane dintre aceștia care au o părere foarte clară și care sunt afectați de aceste schimbări de oră uh, nu au neapărat o părere dacă să se adopte ora de vară sau ora de iarnă, dar sunt împotriva schimbării orei. Și există tot felul de consecințe, consecințe asupra sănătății, asupra vieții de zi cu zi. Sigur că se poate spune că Parlamentul nu are nicio treabă cu acest uh, subiect, însă noi suntem aleși, suntem aici pentru că cetățenii de rând uh, ne-au votat în acest Parlament știm că schimbarea orei a avut inițial ca obiectiv uh, scăderea consumului de energie în timpul crizei energetice, nu a avut acest efect. Iar astăzi a devenit o sursă de complicații această manevră de schimbare a orei are un impact psihologic, biologic asupra unora din cetățenii europeni. Sigur, nu trebuie să dramatizăm în niciun fel lucrurile, ci să ne asigurăm că avem o propunere decentă, nu e vorba de nicio revoluție, să arătăm că ascultăm doleanțele uh, oamenilor de rând uh, din, din Uniunea Europeană care uh, pentru care contează acest uh, subiect și că și să decidem dacă va fi o oră dacă va fi ora de vară sau ora de iarnă care se vor aplica. Credeți că e atât de greu? Nu, nu cred. Eu cred că vom avea un rezultat bun. Nu e mare lucru, dar pentru unii dintre cetățenii europeni va fi o dovadă că nu suntem undeva sus, ci suntem acolo, lângă ei, unde sunt și ei. Voi continua să lucrez având un sprijin puternic din partea tuturor grupurilor uh, politice din Parlament pentru a avea o propunere pe care, cu care să venim la masa discuțiilor. Asta este obiectivul meu. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Ulfskog. Mulțumim foarte mult, doamnă Ulfskog, uh, și pentru prezentarea uh, foarte pertinentă în rezumat. Reiau ceea ce a spus dumneavoastră. La TRAN vom vota pe 4 martie. Speranța noastră este ca la a doua plenară din luna martie să tratăm uh, subiectul la plenară și să-l încheiem. Suntem un pic în avans de-abia la ora 11 avem uh, o poză de familie prevăzută cu eurodeputații. Era 11 și 15, avem un schimb de opinii cu EMSA. Propun așadar să facem până atunci o scurtă pauză. Vă mulțumesc. Da, până la orele 11. Oricum, eurodeputații la 11 trebuie să fie înapoi pentru uh, poză.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

Allez, nous allons commencer, s'il vous plaît. Haideți să începem. Um... Je suis heureuse d'accueillir dans notre commission este o plăcere să primesc în comisia noastră pe noua directoare executivă a agenției EMSA, doamna Maia Marcovici Costelaci pentru a ne vorbi despre această Agenție Europeană a Securității Maritime. Uh, felicitări! Iată din nou o femeie um, la conducerea unei agenții. Ce onoare! Uh, ocupați acest post uh, de la 1 ianuarie Ați colaborat strâns, uh, am, am colaborat strâns cu EMSA și până acum și cu directorul precedent, domnul Marc Mili și apreciem foarte mult uh, tot ceea ce a făcut agenția. Apreciem expertiza dumneavoastră și intervențiile agenției în Comisia pentru Transporturi. Este o plăcere pentru noi astăzi uh, să vă ascultăm, uh, să ne prezentați viziunea dumneavoastră uh, la conducerea acestei agenții. Este o plăcere să vă primim aici și ușa comisiei noastre vă este întotdeauna deschisă. Vă dau cuvântul și apoi vom avea o dezbatere la care vor participa toți membrii comisiei. Bine ați venit! Domnule Vin Pantecam, sunteți cam vorbăreți astăzi. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, uh, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Este un privilegiu pentru mine să mă aflu aici alături de dumneavoastră pentru prima dată, noua mea funcție de director executivă a um, Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă. Este o onoare deosebită Pentru mine să am astăzi ocazia să vă prezint viziunea mea și planurile mele pentru EMSA în perioada următoare. Mm, am ajuns în agenție într-o perioadă foarte interesantă pentru transporturile maritime. Uh, este o perioadă cu provocări, dar și cu oportunități enorme și este rolul meu să mă asigur că agenția este pregătită să facă față acestor provocări și să uh, profite cât mai bine de resursele disponibile. În domeniul operațional doresc să încep prin a spune că sectorul transportului maritim este în continuare vital pentru economia noastră noastră. Este bine cunoscut faptul că peste 80% din comerțul mondial um, se bazează pe transportul internațional și un, uh, maritim. Și Uniunea Europeană uh, deține peste 40% din tonajul uh, uh, industriei maritime europene. Pe măsură ce comerțul pe cale maritimă crește, sectorul portuar, care este principala poartă um, pentru comerțul internațional al Uniunii Europene, devine din ce în ce mai important. Această realitate este în continuă schimbare. Apar um, vase de dimensiuni din ce în ce mai mari, unele sunt uh, mai mari decât trei terenuri de fotbal lungime. Nu este o surpriză faptul că tehnologia și evoluțiile tehnologice schimbă modul în care se lucrează în fiecare zi. Și aici aș dori să fac referire la uh, transportul autonom cu nave, pentru că este uh, o nouă tehnologie care va veni cât de curând și va schimba modul în care vedem transportul maritim. Uh, pe măsură ce are loc această transformare, suntem din ce în ce mai conștienți de impactul transportului uh, maritim asupra mediului și trebuie să folosim tehnologia pentru a face să scadă amprenta transportului maritim asupra mediului. Din perspectivă instituțională, privim spre noile alegeri europene, un nou parlament și o nouă comisie. De asemenea, urmează un nou cadru financiar multianual care va fi uh, pus în aplicare din 2021 încolo. Mulțumesc uh, acestei comisii pentru faptul că a cerut activ să, ca bugetul Uh, să rămână stabil, atât la nivel nominal cât și în termen real și contez pe dumneavoastră să sprijiniți uh, această uh, prioritate în continuare. Ținând cont de perspectiva uh, operațională, eu lucrez la noua strategie pe 5 ani a EMSA, care va fi prezentată până la sfârșitul anului. Acesta este esențială și determinantă pentru succesul agenției în următorii ani. Strategia va fi ambițioasă și este important să um, o facem în cooperare strânsă cu Comisia și statele membre și EMSA va fi recunoscută ca organizația care va fi în linia întâi când vine vorba de evoluțiile tehnologice și va fi urgentul de excelență pentru transporturile maritime. Statele membre ale UE și Comisia rămân principalii noștri clienți și vom continua să le oferim calitate, servicii de cea mai bună calitate ca să poată să se achite de misiunea lor cât mai eficient. În același timp, EMSA își va intensifica cooperarea cu alte agenții și organisme europene pentru a crea și mai multă valoare adăugată pentru sectorul maritim. În întregime, aș dori ca EMSA să-și um, îmbunătățească profilul internațional ca exportator de soluții europene um, și ca promotor a politicilor europene. Pentru a realiza acest lucru ne vom îmbrătăți procedurile interne conform standardelor moderne. Toate serviciile noastre sunt create în așa fel încât să sporească siguranța maritimă, precum și să permită o protecție a mediului și o gestionare a poluării. Aceste servicii sunt esențiale în cadrul mandatului EMSA. Acțiunile noastre viitoare se vor concentra pe eforturile de a integra și mai mult serviciile de supraveghere um, în uh, domeniul maritim și agenția s-a poziționat în cadrul activităților noastre de um, cooperare cu pasă de coastă. Din ce în ce mai multe uh, straturi sunt, fac parte din sta, uh, serviciile noastre maritime integrate. Aceste servicii uh, sprijină pe câteva mii de utilizatori în 240 de organizații diferite. Cu acestea sunt cifre în creștere continuă. Accesul, accesul la servicii sunt din ce în ce mai ușor de utilizat de către utilizatori. Avem o nouă versiune a aplicației mobile și sper că vă place această aplicație mobilă noastră. Cu cantitatea de date disponibile, e posibil să explorăm noi modalități de folosire a lor. De exemplu, anul trecut am lansat instrumentul automat de monitorizare a comportamentelor care uh, Eh, este recunoscut și apreciat de utilizatorii noștri. Este un algoritm care analizează poziția, datele privind poziția navelor și detectează automat comportamente anormale ale unor nave. Utilizatorii primesc o alarmă în timp real dacă se detectează anumite tipuri de comportamente. Pentru a vă da o idee în legătură cu utilizarea de către utilizatori. Avem deja peste 200 de utilizatori și peste 2000 de alerte în fiecare zi în diferite tipuri de operațiuni. Chestiuni legate de siguranță, protecție, pază de coastă sau pescuit. Aceste date sper că vor fi folosite din ce în ce mai mult în scopuri de planificare și de creare de politici. O altă activitate relativ nouă a EMSA, complementară um, supravegherii maritime, pentru anumite domenii de risc, sunt uh, serviciile uh, cu drone. După cum vedeți pe acest slide, acum oferăm servicii de supraveghere maritimă uh, cu uh, sisteme pilotate la distanță. Um, apelul de ofertă a fost, uh, a fost uh, finalizat în 2018, licitația, și uh, acum avem drone cu rază lungă de acțiune care decolează și, și aterizează vertical și care pot să funcționeze de pe nave. Un nou contract pentru comunicațiile prin satelit Uh, a fost inițiat și uh, va sprijini operațiunile pe rază lungă pentru a folosi întregul potențial al serviciilor noastre trebuie să facem față provocării legate de permisele de vol, de, de zbor, mă scuzați. Um, dar serviciul este disponibil uh, pentru statele membre și pentru organismele UE și este folosit, de exemplu, în Portugalia și în Spania. Și în curând va fi folosit în Islanda, și în țara mea, în Croația. Înainte de sfârșitul anului, s-a prevăzut ca aceste servicii să fie disponibile și în Danemarca, Franța, Grecia, dar va, și va ajuta statele membre, uh, dar și Frontex și EFCA. Mm, folosim servicii de observare a pământului pe care le cunoașteți pentru detectarea uh, unor, uh, um, unor incidente de poluare uh, și de degazare uh, ilegale. Avem, uh, am obținut foarte multe uh, imagini obținute prin satelit și uh, serviciile de supraveghere Copernicus, sprijinit de EMSA, uh, oferă eh, imagini prin satelit pentru a sprijini o mai bună înțelegere și o o îmbunătățire a monitorizării activității pe mare. Serviciile disponibile pentru utilizatorii autorizați pentru o serie de funcții operaționale includ siguranța maritimă, securitatea maritimă, controlul pescuitului, chestiuni vamale, polițienești, dar și monitorizarea mediului. Serviciile sunt folosite din ce în ce mai mult și din, sunt din ce în ce mai cunoscute și numărul de servicii și produse oferite au crescut cu aproximativ 40%. Așa cum am spus, azi mai mult ca niciodată nu trebuie doar să ținem pasul cu avansul tehnologiei, ci trebuie să uh, anticipăm avansările tehnologiei pentru că au potențialul de a revoluționa transportul maritim. Mă gândesc aici mai ales uh, la um, trans, transportul cu nave autonome. Lansăm în momentul de față un studiu în legătură cu impactul acestor uh, uh, nave uh, pilotate autonom. În acest uh, studiu vom evalua aceste nave din perspectiva siguranței, dar și a mediului. Uh, vom ancheta cum putem să pregătim cel mai bun sistemul EMSA pentru a face față acestor noi evoluții. EMSA va explora cum poate beneficia și de serviciile de cloud, oportunitățile oferite de aceste tendințe um, au propriile provocări, cum ar fi cele legate de securitatea cibernetică. Am avut recent un atelier la EMSA cu uh, agenții partenere EASA și ENISA și am uh, discutat despre conștientizarea și crearea de uh, modalități de a ne apăra de această, uh, de, de această provocare. Uh, protecția mediului marin este o prioritate pentru noi și vom coopera în continuare cu toți actorii pentru a preveni poluarea de către nave, fie că e vorba de deșeuri, de poluarea aerului sau vom vedea cum ne putem angaja mai mult în uh, reciclarea deșeurilor, de exemplu, a apelor uzate de pe nave. Vom identifica, uh, uh intensifica activitatea de studiere a posibilităților oferite uh, de combustibili alternativi, uh, inclusiv stocarea gazului lichid, uh, posibilități pentru industrie. Strategia pe 5 ani doresc să spunem și cum vom contribui la gestionarea deșeurilor și uh, la eliminarea plasticului din mare. Agenția continuă să joacă un rol foarte important în sprijinirea statelor de coastă pentru a răspunde rapid și eficient la poluarea mărilor. EMSA are o flată de 17 nave uh, care pot să reacționeze la evenimente de, populare, de poluare, care pot să reacționeze în 24 de ore și aceste activități sunt complementare altor servicii uh, care răspund nevoile statelor membre. Avem uh, echipament și uh, uh, servicii de asistență care oferă mai multă flexibilitate și mai multe opțiuni ca soluții în funcție de tipul de poluare. Ne concentrăm deseori pe uh, echipament în transportul, dar uităm aspectul uman. Dar agenda socială și elementul uman trebuie să fie o prioritate în continuare pentru noi. Uh, agenția noastră va oferi uh, cursuri de formare uh, adaptate nevoilor pentru a folosi cât mai bine tehnologia actuală uh, și realitatea virtuală este un astfel de exemplu. Uh, vom încerca să extindem gama utilizatorilor și a temelor abordate în programele noastre de formare. În 2019, Subiectul este um, participarea femeilor în uh, comunitatea maritimă. Ca femeie la conducerea EMSA, având în vedere că și comisara e femeie și președinta acestei comisii de asemenea, e o plăcere pentru mine să spun că EMSA va promova activ oportunitățile egale în domeniul uh, transportului maritim s a ajuns la un anumit nivel de maturitate și capacitățile noastre uh, suscită interes din întreaga lume. Mandatul nostru acoperă deja sprijinul și asistența tehnică în, mm, uh, prin politicile de vecinătate. Putem contribui astfel la asigurarea unei siguranțe, securități și protecția mediului mai bună în apele europene. Primim deseori delegații din afara Uniunii Europene interesate să înțeleagă uh, abordarea noastră unică a colaborării. Astfel, EMSA are mult potențial pentru a uh, exporta soluțiile noastre și de a ne promova politicile în întreaga lume. În încheiere, Bineînțeles, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul continuu manifestat față de EMSA și Vă invit pe toți în vizită la EMSA, așa cum ați făcut-o deja anul trecut. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, doamnă directoare executivă, pentru această prezentare amănunțită a, a provocărilor foarte importante legate de schimbările climatice, poluare, de uh, sosirea noilor tehnologii sau uh, cele legate de strategii bugetare esențiale. Voi deschide imediat dezbaterea și dau cuvântul mai întâi domnului Van de Camp, vă rog. Eh, mevrouw de voorzitter, dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, un călduros bun venit eh, doamnei Marcovici, Uh, croata mea este în lucru acum, spune vorbitorul. Am citit pe Wikipedia că ați făcut uh, un studiu despre apele de balast, ceea ce este un subiect foarte specific în industria maritimă, desigur. Am patru întrebări. Prima întrebare. Ce se întâmplă cu cooperarea între EMSA, Frontex și poate chiar și Agenția de Pescuit? Și apoi, pe traficul, despre traficul de persoane. Cunoaștem cu toții trista poveste a Mediteranei și deja m-am adresat predecesorului dumneavoastră în urmă cu câțiva ani cu această întrebare. Acum vedem că sunt migranți ilegali și în Marea Nordului între Franța și Regatul Unit. Deci, ce se întâmplă? Cum sunt uh, distribuite sarcinile între EMSA, Frontex și Agenția pentru Pescuit? A doua întrebare este despre uh, IMO. N-ați, uh, nu v-ați referit uh, la relația cu Organizația Internațională Maritimă. Am gândit că am aflat că EMSA este unul dintre mari gânditori din cadrul acestei organizații și că trebuie să inspirăm pe americanii care poluează marea într-un ritm nebunesc. Nici nu mi-am dat seama, mă scuzați că am început să vorbesc în engleză, spune vorbitorul. Și acum, ca să nu mai complic treaba, voi continua în engleză. Deci, după cum am spus, vă rog frumos, îmi puteți eh, spune un pic ce se întâmplă cu relația EMSA, relația noastră a EMSA și felul în care inspiră Organizația Internațională Maritimă și mai ales ce se întâmplă acolo cu uh, datele cu privire la colectarea uh, emisiilor de CO2. Și apoi, un, unul dintre cele mai importante subiecte, mai ales pentru alegători, poluarea cu plastic. poluarea mărilor cu plastic. Dumneavoastră vă ocupați de coordonarea curățării mărilor sau cine se ocupă de asta? E doar o inițiativă privată sau chiar EMSA? Karima, am uitat să întreb și de drone și refugiați. Când o dronă EMSA vede bărci la ananghie, ce se face în termeni practici? Spuneți, nu ține de noi și informăm mai departe Frontex sau cum se întâmplă lucrurile? În rezumat, care este relația dintre EMSA, Frontex și poate alte agenții UE? Care este relația cu Organizația Maritimă Internațională și cum curățați uh, mările noastre? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Vim Van de Camp. Doamna Anderson are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Un călduros bun venit în comisia noastră. Este un moment oportun. Comisia noastră a muncit foarte mult pe bucăți diferite de legislație maritimă. Domnul Riche poate vorbi mai multe. Am încheiat cu succes un acord pentru a ne uita în detaliu la cum sunt uh, pregătiți cei din domeniul maritim, ce educație au și formare. EMSA joacă un rol important pentru a se asigura că avem uh, la scară europeană o uh, uh, pregătire competitivă pe piața internațională. Mă interesează părerea dumneavoastră despre acest acord și dacă mai sunt lucruri pe care le putem face noi, cei din comisia noastră, pentru a susține EMSA în așa fel încât uh, mâna de lucru din domeniul maritim să fie și să rămână ambițioasă. Este și o clauză de revizuire în documentul respectiv, unde ți are în vedere posibilitatea de a se oferi și alte diplome maritime, să ne asigurăm că, în general, tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu este perfect compatibil nu doar cu certificarea și pregătirea marinarilor, dar și în ceea ce privește Convenția de muncă și ce se întâmplă cu terțele țări care sunt parte a forței noastre de muncă. Trebuie să ne asigurăm că standardele sunt aceleași atât la nivel european cât și la nivel internațional. Ne bucură faptul că există acest acord. Mă întrebam ce comentarii aveți de făcut cu privire la el. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Anderson. Doamna Foster. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit uh, noi directoare EMSA. Sunt încântată că sunteți aici. Am uh, de abordat trei domenii cheie. Ați menționat Organizația Internațională Maritimă și faptul că EMSA trebuie să se conformeze cu toate tratatele, cu normele, regulamentele care sunt, uh, la care s-a lucrat preț de zeci de ani. Întrebarea este Cum reușiți să influ- influențați uh, lucrurile la OIM? Um, Eu zic că e o, e o organizație nouă aceasta care s-a destul de bine într-un timp scurt. În al doilea rând mă interesează dronele. Eu am fost uh, raportor pe acest subiect și ne-am axat uh, mai ales pe sectorul aviației. Dar lucrez și cu Alianța pentru Drone din Londra, un mare conglomerat de diferite companii. Și am văzut că nu e vorba doar despre sectorul aviatic, ci și despre sectorul maritim cu utilizarea duală a dronelor. Ce se întâmplă cu nu doar serviciile de suprafeghere, ci și serviciile de mentenanță. Încurajați industria să devin activ în acest domeniu pentru că este maniera cea mai eficientă din punct de vedere tehnic pentru a trata anumite probleme din acest domeniu. Și ajung și la ultimul comentariu semnificativ uh, subiectul pe care l-ați menționat. Toți copiii din școală, toată lumea de fapt învață despre poluarea mărilor cu plastic. Masivă. Și dronele pot uh, interveni aici pentru a identifica materiale din plastic din mare. Putem să vorbim despre asta, sunt și reportaje cu impact asupra vieții maritime, asupra peștilor. Este absolut oribil, un fenomen global. Și aici uh, joacă un rol și Organizația Internațională Maritimă, dar noi putem să tot scriem regulamente și să le votăm. Cum le implementăm? Ce vom face concret? Vor fi niște reguli pe care le vom fi stipulat, dar cum le implementăm în termeni practici? Pentru că dacă nu există proceduri de implementare, dacă nu există penalități, sancțiuni, dacă nu există un efect de descurajare, atunci vom da din gură spunând cât de oribil este, fără a face nimic concret. Întrebarea mea este, noastră, ca reprezentant al EMSA, ce plan aveți din acest punct de vedere? Cum să tratăm acest subiect? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Doamna Ghezine Meissner, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun venit și felicitări pentru postul dumneavoastră, doamnă Marcovcici Costelac. E minunat că sunteți alături de noi și acum voi trece la germană doar ca să aveți timp să vă puneți căștile sau nu știu, înțelegeți germană? Nu. Bine. Este foarte frumos că avem și o doamnă la conducerea EMSA, am lucrat foarte bine cu domnul Müller, predecesorul dumneavoastră, am apreciat relația mea cu el, dar ca femeie mă bucur să văd femei în posturi de conducere și mă bucură faptul cum ați început, că ați spus că vreți ca EMSA să aibă programe de șanse egale, ceea ce este important. Eu mereu mă zbat pentru asta, pentru că fac multă politică maritimă și aș vrea ca femeile să poată obține posturi atrăgătoare în acest domeniu. Multe femei se gândesc că tot ceea ce are de a face cu domeniul maritim e departe de uh, femei, ceea ce este greșit și este foarte bine că încercați să puneți accentul corect corect. Un al doilea comentariu uh, apele de balast. Mă mișcă și pe mine acest subiect. Știți probabil că am fost raportoare cu privire la recepțiile, uh, la facilitățile de recepție în port și am încercat uh, să facem ceva sau au încercat Parlamentul să facă ceva, dar după aceea statele membre n-au vrut să se miște, Comisia n-a fost nici ea, a fost foarte entuziasmată de demersul nostru. Noi am vrut ca EMSA, de exemplu, să fie implicată mult mai puternic în uh, elaborarea acestor uh, facilități de recepție la port. Eu am vizitat EMSA de mai multe ori, cu toți am fost convinși că EMSA se descurcă de minune în ceea ce privește curățirea apelor maritime, marine, mă scuzați, și ar trebui ca și uh, felul în care sunt tratate deșeurile în porturi să fie mult mai bine supravegheat, mult mai bine gestionat. Vrem să, mai, să evităm situația în care deșeurile de pe vase sunt aruncate în mare. Am reușit ă, să facem în așa fel încât ă, să se vorbească măcar despre faptul că EMS ar putea primi competențe mai multe aici. Știu că lucrați foarte mult cu programe de supraveghere prin satelit. Știu că de la DLR, o asociație germană, primiți informații. Pentru dumneavoastră, de aceea sunt foarte importante programe de cercetare. Se creează acum Orizont Europa. Am fost recent la o mare conferință despre satelit și um, o expertă a fost întrebată despre importanța sateliților pentru uh, curățirea mărilor. Foarte important. Pe 19 martie în Parlamentul European avem o mare conferință care se ocupă strict de mare și se organizează de la vârful Parlamentului și al Comisiei această conferință și cu siguranță va juca și EMSA un rol, adică va fi desmenționată. Aceste evenimente sunt de bun augur. Paza de coastă europeană a fost menționată puțin. Cum e implicată EMSA? EMSA are foarte multe sarcini în ultimii ani, noi cei de la TRAN uh, au conferit EMSA și mai multe sarcini. Știu că domnul Miller spusese că EMSA are capacitățile necesare, se descurcă, e șafundat. Când uh, germanii spun asta, sună într-un alt fel, dar uh, probabil că ați avea nevoie de mai mult personal și mai mulți bani. Vă promit că noi vom face tot posibilul pentru ca lucrurile să meargă pe, să fie pe făgașul cel bun. Și mai am și două foarte scurte întrebări. Cu privire la capitolul mai mult personal. Când am fost la EMSA, niciodată n-am întrebat de unde vin oamenii dumneavoastră. Ei vin din administrație, ei vin din domeniul maritim sau este un amestec. Chiar nu știu de unde sunt angajații dumneavoastră, chit că am fost adesea la EMSA, dar n-am întrebat. Și în al doilea rând, spuneți că vreți mai mult profil internațional. Aveți niște idei concrete despre cum să funcționeze asta? Cu siguranță aveți multe contacte internaționale, dar care este planul dumneavoastră ca să vă uh, delimitați și mai bine în plan internațional. Ideea este foarte bună, pentru că mai ales în cercetare maritimă, economie maritimă, Europa este foarte avansată și în plan global poate juca un rol important. Dacă acest rol poate fi și mai bine interconectat, atunci cu atât mai frumos. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Meissner. Domnul Taylor are acum cuvântul. Well, thank you very much, Chair. I... Mulțumesc foarte mult și uh, bun venit în noul dumneavoastră post. Sunt sigur că vă veți descurca foarte bine. Am câteva întrebări care probabil vor avea nevoie de niște răspunsuri mai lungi. Brexit, da? Ce înseamnă Brexit pentru EMSA? Și cum vor fi afectate serviciile EMSA uh, către Regatul Unit. Și în ultimul an s-au înregistrat două incidente cu un gaz misterios care a afectat comunitățile din coasta de sud a Angliei. Peste 100 de persoane au fost spitalizate. Autoritățile nu au putut identifica sursa acestui gaz și am discutat cu predecesorul dumneavoastră care ne-a explicat că nu existau echipamentele adecvate care să uh, ajute la identificarea sursei acestui gaz. Însă, era încrezător că o, mm, în curând o tehnologie bazată pe drone ar putea fi disponibilă în acest sens. Uh, și vă întreb acum dacă această tehnologie modernă cu drone există astăzi. Apoi, Parlamentul a convenit că EMSA trebuie să fie responsabilă pentru uh, siguranța platformelor de gaze și petrol uh, și uh, prevenirea uh, poluării. Cum evoluează acest dosar? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule Taylor, doamna Arnotu, doriți să luați cuvântul? Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, doamnă, în comisia noastră. Ehm, nu o să repet eh, ceea ce s-a spus mai devreme, pentru că cele două întrebări care mă interesau eh, erau eh, relațiile între EMSA și Frontex și impactul, bineînțeles, EMSA asupra fenomenului poluării cu plastic în, ape, în mări și oceane. Vă mulțumesc și aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Doamna Clun, mulțumesc foarte mult. Vă dorim uh, mult succes în noul dumneavoastră post. Așa cum ați spus, uh, domeniul maritim uh, și al transportului maritim devine din ce în ce mai important și din punct de vedere comercial. Comerțul și, și construcțiile navale, de asemenea, un sector foarte important și în introducerea dumneavoastră ne-ați spus care sunt provocările din punct de vedere al comunicațiilor, poluării, uh, schimbărilor climatice, interacțiunile cu Frotex și cu paza uh, de uh, coastă și mă interesează, în plus față de întrebările care vi s-au adresat, să aflu mai multe despre dosarele legate și de politica unică uh, maritimă, pentru că avem un sprijin foarte important pentru, adică vă, vă, vă acordăm tot sprijinul nostru. Um, și um, relativ la uh, îmbunătățirea tehnologiilor, a rolului pe care îl pot uh, juca tehnologiile și în ceea ce privește relaționarea pe care o aveți cu celelalte instituții. Vrem să ne asigurăm că ea funcționează cât mai uh, bine și în momentul în care Regatul Unit va deveni o țară terță, care vor fi implicațiile acestui lucru uh, din punct de vedere maritim în, în zona Mării Nordului. Mulțumesc, doamnă Clun. Domnule Kramer, vă rog. Da. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit uh, și ați susținut prezentarea noastră. Ați menționat elementul durabilității, noile tehnologii, gazul natural lichefiat. Totul este bine cunoscut, dar cea mai simplă variantă și nici n-ați avea nevoie de inovare tehnologică ca să o implementați ar fi interdicția uh, deșeurilor pe bază de petrol. Uh, Știți prea bine cum ar, uh, țițeiul greu ar trebui să fie tratat ca deșeu special. El însă este pompat în aer și, indiferent de unde uh, se întâmplă asta, ajunge și la noi. Este foarte periculos pentru schimbările climatice. Și deci, uh, eu zic că ar trebui să fie uh, interzisă utilizarea acestea. În unele regiuni se întâmplă, dar eu zic că abolirea ar trebui să fie una completă. Și vă mai spun un lucru. Dacă uh, s-ar schimba, dacă ar fi, dacă s-ar utiliza uh, motorina în loc și oricum uh, motorina este deja considerată ca fiind una poluantă, ar fi mai bine. Pentru că și dacă discutăm despre o reducere de doar 0,5%, 0,1%, rezult, Rezultatul este că uh, această substanță este de 500 de ori mai poluantă decât dieselul obișnuit. Discutați despre asta pentru că discutăm despre a fi just cu mediul, despre a proteja clima, despre a întruni condițiile acordului la Paris. Toate acestea nu joacă niciun rol pentru că discutăm despre poluarea cea mai gravă uh, de pe planetă într-un sector al transportului. Deci cum se derulează dezbaterea și ce posibilități uh, întrezăriți pentru ca asta să se schimbe? Eu unul consider că trebuie ca acestei țări să se interzică pentru că că este doar o diferență în termen financiar este măruntă, dar uh, cu alte efecte economice mari. Am cheltuit miliarde uh, în alte sectoare ca să, ca să economisim mici, mici emisii, de exemplu la recondiționarea clădirilor și izolarea clădirilor, dar ignorăm pe cei mai mari poluanți, pe cei mai mizerabili, ceea ce este inadmisibil. De fiecare dată apare acest lucru în dezbatere și Ghezine, colega mea, știe. Deci cum evoluează dezbaterea? Facem business as usual și așteptăm uh, gazul natural lichefiat în așa fel încât în 20-30 de ani să atingem obiectivul. Și știți, de fapt, și toate acestea sunt scumpe. Mulțumim, domnule Kramer. Și mă întorc acum din nou către directoarea EMSA. Ați primit multe întrebări, doamnă, uh, timpul este limitat, vă dau cuvântul. Mulțumesc, într-adevăr au fost multe întrebări care arată în mod clar interesul dumneavoastră față de acest subiect și vă mulțumesc pentru asta. Voi încerca să răspund la toate întrebările, grupându-le, pentru că unele dintre ele sunt legate uh, între ele. Mai multe întrebări s-au referit la cooperarea cu celelalte instituții și funcția de pază de coastă. Uh, după cum, sau atribuțiile de pasă de coastă. După cum știți, uh, aceste relații au fost instituționalizate prin uh, modificarea uh, regulamentelor care guvernează instituția noastră și Frontex. Acum aceste, această cooperare face parte din atribuțiile noastre obișnuite. Cooperarea fiind intensificată, cred că din cele opt misiuni ale uh, cooperării cu um, paza de coastă, șase vin de la noi sau sunt furnizate de către noi. Ceea ce ne poziționează pe noi în um, uh, centrul uh, comunicării informațiilor cu privire la paza coastelor uh, europene. Uh, rolul nostru este să furnizăm informații către toți clienții, uh, deci și celelalte agenții europene, EFCA și Frontex, dar și uh, către toate um, autoritățile naționale care gestionează atribuții de pază de um, coastă. În acest sens, trebuie să ne um, dezvoltăm serviciile integrate maritime. Uh, în acest sens, trebuie de asemenea să dezvoltăm uh, sursele de informații și modul în care colectăm aceste informații de aceea am vorbit de drone, de aceea uh, am vorbit de cloud pentru a uh, putea extinde informațiile și serviciile pe care le oferim și tot de aceea ne uh, dorim să ne îmbunătățim uh, know-how-ul și, și tehnologiile. În contextul uh, acesta al cooperării vom prezida practic acest cadru de cooperare începând cu acest an și în acest context vom furniza formarea uh, pentru toți actorii uh, în cadrul cooperării pentru paza de coastă, formarea cu privire la mediu. Uh, sunt uh, așadar tematici comune acoperite de cele trei entități care sunt implicate în mecanismul de cooperare ci, sigur, autoritățile naționale respective. În ceea ce privește dronele, care în prezent sunt funcționale, sunt operaționale, în Portugalia, pentru autoritatea națională, uh, deci la cererea lor și la cererea Frontex, uh, sunt uh, astfel de drone funcționale Oferim aceste servicii așadar la cererea autorităților naționale. La nivel internațional, Organizația Maritimă Internațională este organizația internațională cu care colaborăm uh, când vorbim despre sectorul naval. Este organul de reglementare al domeniului și uh, MSAP Uh, participă în numele Comisiei Europene la activitățile acestei organizații internaționale, furnizând uh, cunoștințele tehnice și uh, suntem de asemenea inspiratorii propunerilor europene în cadrul uh, Organizației Maritime Internaționale. Uh, suntem uh, participanți activi în acest sens și furnizăm și asistență tehnică prin intermediul programului de cooperare tehnică oferit de IMO, de, de, de Organizația Maritimă Internațională țărilor în curs de dezvoltare din uh, lume. Și cred că ne putem bucura de sprijinul Parlamentului European în acest sens. Uh, zonele din lume în ce privește definirea zonelor din lume care sunt de interes pentru uh, Uniunea Europeană asigurându-ne ca obiectiv final că vom avea un teren echitabil pentru industria europeană. Vrem să ne asigurăm de asemenea că soluțiile europene, mai ales atunci când vorbim despre aspectele de mediu, de securitate, sunt uh, difuzate la nivel internațional. Așa văd eu rolul activ al EMSA în uh, cadrul Organizației Maritime Internaționale, dar mi-aș dori ca EMSA să fie mai activă și în cooperarea cu alte organizații internaționale care sunt competente în afacerile maritime, cum este Organizația Internațională a Muncii. Și a fost o întrebare legată de personalul navigant uh, din Europa uh, și aici uh, salutăm evoluțiile care au avut uh, loc cu privire la directivă. Uh, sunt și alte instrumente ale Organizației Mondiale a Muncii, cum este conferința uh, anuală privind mările și lucrătorii de pe mare, sigur în colaborare strânsă cu autoritățile naționale competente. Noi supervizăm um, lucrările în acest uh, domeniu, însă nu dorim să intrăm într-un conflict de interese în ceea ce privește implementarea acestei uh, directive, care este supravegheată de comisie și de autoritățile naționale. De asemenea, ne dorim să putem furniza servicii uh, mai uh, servicii extinse și către autorități și către industrie în ceea ce privește comunitatea navigatorilor. Dorim să ne implicăm mai activ și în promovarea acestei profesii în sine uh, a navigatorilor Împreună cu Comisia vom lansa campanii de promovare a acestei profesii, un lucru care cred că va fi foarte util. În ceea ce privește poluarea cu plastic, am menționat deja că în noua noastră strategie vom, vom uh, vedea care sunt posibilitățile ca EMSA să, să se implice mai mult în um, prevenire, pentru că întotdeauna sunt mai degrabă concentrată pe prevenire, pentru că dacă mm, întărim capacitatea de prevenire, sigur că va mai avea mai puține de gestionat apoi. Dar și ce putem face din punct de vedere al informațiilor pe care le colectăm uh, în acest sistem integrat pentru a reduce presiunea plasticului asupra deșeurilor din plastic asupra mediului. Nu este o sarcină ușoară din punct de vedere tehnologic. Uh, Uh, dronele, de exemplu, care sunt operaționale în prezent, înțeleg că nu pot sau doar rar detectează micro, prezența microplasticelor, trebuie să ne asigurăm că putem beneficia de cele mai noi tehnologii, dar uh, mai sunt și alte aspecte pe care le-am uh, discutat cu reprezentanții industriei pentru a preveni utilizarea plasticului la bordul navelor. Uh, pentru că sursa de, sau, pentru că poluarea de care suntem responsabili este mai degrabă poluarea în larg și nu poluarea la țărm. Și de aceea o acțiune de prevenire ar fi reduce, o măsură de prevenire ar fi reducerea utilizării plasticului la bordul navelor. Dronele au fost menționate în mai multe dintre întrebări. Eh, dacă se pot folosi în operațiunile de căutare și salvare, asta e ceva ce facem deja. Activitățile cu drone sunt comandate, dacă vreți, de către statele membre sau de către mm, agențiile respective. Noi eh, transmitem eh, fotografiile către cei care sunt responsabili direct de mm, operațiunile la fața locului și anume autoritățile naționale. Aceasta este competența lor sau dreptul lor suveran și obligația lor. Um, deci le transmitem informațiile și ei reacționează sau ele, autoritățile reacționează. asistăm, furnizăm asistență la numeroase astfel de operațiuni de căutare și salvare în statele membre, furnizând tehnologia și expertiza dronele, mai ales cele mari, sunt echipate cu diferite dotări, inclusiv dispozitive de tip sniffer, S-a vorbit și despre egalitatea de șanse în întrebările dumneavoastră. Va fi unul din aspectele pe care ne vom uh, concentra, nu numai în strategie, ci și în planul nostru de acțiune, dezvoltând liniile directoare pentru industrie, pentru că industria maritimă are încă acest Uh, model uh, tradițional, să-i spunem, unde mm, prezența feminină nu este foarte largă. Uh, trebuie să lucrăm cu industria și mm, pregătim instrumentele soft și materialele de promovare pentru a încuraja industria să angajeze mai multe femei la bordul navelor. A, rata în cadrul EMSA este de 3 la 2 în ceea ce privește paritatea prezenței femeilor. Cred că doamna Clun a vorbit despre, sau nu, nu cealaltă colegă a vorbit despre facilitățile de primire în porturi. Avem deja un o atribuție de asigurare a funcționării armonizate a acestor infrastructuri în statele membre și am uh, dezvoltat deja liniile directoare în acest context. Convenția a preferat să se concentreze pe echipamentele de la bordul navelor și mai puțin în infrastructurile din porturi, costurile fiind foarte ridicate. Probabil că vor fi prea puține țări care vor merge în această direcție, deci în acest domeniu vom avea multe de făcut uh, cu pele de balast, dar aici mai degrabă mm, navele sunt cele responsabile și liniile directoare au fost dezvoltate în contextul mm, Convenției de la Paris Mai sunt multe de făcut uh, și în ceea ce privește echipamentele de la bordul navelor, pentru că încă nu s-au clarificat toate aspectele legate de controlul de conformitate al acestor uh, instrumente. Programul uh, de sateliți ne, ne extindem capacitățile în acest sens și prin alte mijloace, pentru că este esențial pentru domeniul maritim. Nu putem avea uh, uh, drone mm, fără uh, imagini prin satelit, deci ele nu pot funcționa în absența imaginilor prin satelit și doresc să vă felicit și în acest sens pentru acordul politic foarte înțelept în ceea ce privește fereastra unică europeană care a fost finalizat recent unde vom uh, asista la implementarea soluției tehnice și din punct de vedere al tehnologiilor uh, uh, cu sateliți pentru a facilita formalitățile de raportare din partea navelor. Personalul. În ceea ce privește personalul, mă bucur să spun că avem uh, profesioniști de înaltă calitate în domeniul maritim, profesioniști foarte capabili cu pregătire în domeniul maritim, ceea ce este foarte important uh, Uh, pentru a ne asuma sarcinile noastre de uh, sprijinire a Comisiei și a statelor membre în implementarea legislației uh, maritime, care e foarte mm, complexă și se schimbă foarte mult, atât la nivel internațional cât și la nivel european. Ne-am dezvoltat și capacitățile IT în ultimii ani și sunt foarte multe servicii pe care le furnizăm și aici este clar că suntem și noi uh, pe aceeași linie cu uh, revoluția digitală și ne dorim ca în câțiva ani să avem o digitalizare completă a serviciilor. Sigur că oamenii vor continua să poată să și vorbească direct, nu numai să comunice prin e-mail, dar uh, utilizarea tehnologiilor ar trebui să ne permită să fim și mai eficienți. În domeniul Brexit am făcut ca toate celelalte agenții, ne-am pregătit pentru toate scenariile posibile. Nu suntem însă autorii politicilor, însă am făcut tot ce am putut pentru a scădea sau chiar anula orice impact negativ asupra securității, siguranței și mediului înconjurător în acest sens interdicția uh, păcurii și a uh, hidrocarburilor grele uh, din nou, uh, repet, noi nu suntem autorii politicilor, nu noi le formulăm, dumneavoastră faceți asta, dar s-a făcut foarte mult în acest sens, în um, trecerea către combustibile alternativi. Uh, trebuie să ne aducem aminte însă întotdeauna că industria maritimă este o industrie până la urmă și că ea se aliniază într-adevăr cu cerințele de competitivitate de la nivel european, dar facem tot ce este posibil pentru a promova cele mai bune soluții și prin comunicarea cu, statele, cu statele membre. Uh, Organizația Maritimă Internațională a publicat o astfel de politică anul trecut, uh, care s-a bucurat de succes și în mai vom avea și un pas, o etapă suplimentară în definirea unui plan de acțiune pentru atingerea acestor uh, obiective fixate de Organizația Maritimă Internațională. De asemenea, dezvoltatorii lucrează la Uh, dezvoltarea de soluții tehnologice pentru a vedea ce combustibili sunt cei mai eficienți pentru ce gen de activități. Uh, știm că gazul natural lichefiat uh, nu este neapărat cea mai bună soluție. Există studii cu privire la emisiile de uh, Uh, de, de dioxid de carbon, dar ele nu sunt suficiente pentru a arăta cât de curat ar putea fi acest uh, gaz. Sper că am răspuns uh, la întrebările dumneavoastră. Dacă mai aveți și altele, vă stau la dispoziție. Răspunsurile au fost precise. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns la toate întrebările. Mulțumesc pentru faptul că ați venit până la noi. Vă urăm mult succes în această aventură la conducerea agenției EMSA. Veți fi întotdeauna binevenită aici. Vă putem aplauda pentru că ne-ați prezentat lucruri foarte concrete și aveți o foaie de drum precisă. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Thank you, Et j'ai vu que dans cette commission, nous avons une très, très... Am văzut că avem și o foarte tânără deputată care a fost foarte cu minte. Cum te cheamă? Cu microfonul, te rog. Microfonul președintei nu funcționează. Spuneam că cu toții lucrăm pentru tine și pentru viitorul tău. Ești fi binevenită la comisia noastră. Allez, nous continuons notre... <laughs> nous continuons. Și acum ne continuăm lucrările. Vom continua cu ușile închise după triloguri vom avea um, um, în această după masă cu ședința coordonatorilor. Cer acum ca um, transmisia în direct pe internet să fie oprită. Vom discuta despre rezultatele